Okay, everybody, I'm told that the clock up there is actually five. Bună ziua tuturor! Ceasul pe care îl avem în sală e cu 5 minute în urmă, cred că e cu 3 minute în urmă de fapt. Încă nu îi avem pe toți raportorii din umbră pentru primul punct de pe ordinea de zi. Am niște comunicări ale președintelui de făcut, care le-am amânat ieri, foarte pe scurt. În ceea ce privește dialogul tripartit, primul a avut loc la 29 septembrie în Strasburg și a acoperit cam jumătate din subiectele cheie care au fost identificate în avans. S-au luat decizii cu privire la diferite puncte de acțiune și chestiuni tehnice. Consiliul încă nu ne-a răspuns pe o chestiune foarte importantă și anume termenul limită unic. Uh, un al doilea trialog a fost programat ieri, însă a trebuit să fie amânat pentru că a avut loc un alt eveniment, un alt trialog în același timp. Apoi, în ceea ce privește Vânzările fără acoperire, un uh, trialog a avut loc la data de 5 octombrie. Din nou, discuțiile au uh, fost legate de de articolul 12b, se încearcă să se ajungă la un acord, încă mai așteptăm confirmarea să vedem dacă toate un, toată lumea e disponibilă pentru un alt trialog. Probabil va avea loc săptămâna viitoare acest nou trialog. Deci cam acestea sunt comunicările despre trialoguri. Așa că putem să trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, către o abordare europeană coerentă a recursului colectiv și avizul pe care îl avem noi. Raportorul pentru aviz e domnul Andreas Schwab. Vorbim despre amendamente. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, doresc să le mulțumesc tuturor acelora care au depus până acum amendamente și au venit cu propuneri. Le mulțumesc raportorilor din uh, umbră. Îi mulțumesc doamnei Sofie Vel, domnului Epping, ceilalți încă nu sunt în sală. Vedem încă de pe acum că am ajuns la acorduri în, pe foarte mult, la consens pe multe dintre aceste puncte. În ceea ce privește acest aviz, acesta se referă la sectorul concurenței, unde trebuie să fie completate anumite puncte de către comisia competentă. În ceea ce privește sectorul concurenței, ne dorim ca transpunerea în practică, prin intermediul Comisiei Europene, să fie este un pilon foarte important și trebuie să rămână ca atare. Când vorbim despre instrumente complementare în ceea ce privește recursul colectiv în Europa, e nevoie neapărat să se ofere despăgubiri, astfel încât să existe un cadru juridic și social conform efectivitatea acestui uh, sector juridic trebuie să fie menținută, iar recursul colectiv, în ceea ce privește progresele în recursul colectiv, trebuie să ținem cont de ce s-a făcut în statele membre. Ne aflăm acum pe o cale bună, în trecut lucrurile nu au stat totdeauna așa, că sperăm că vom avea și niște amendamente de compromis, astfel încât să mergem pe o cale comună. Unul dintre colegii noștri a făcut mai multe amendamente de compromis. Trebuie să ne asigurăm că uh, ne punem de acord asupra lor. Merg pe aceeași linie cu amendamentele propuse de mine, așa că trebuie să cădem de acord. Vreau să vă reamintesc și următoarele. Trebuie să ne fie foarte clar că în ceea ce privește regulamentul privind uh, garanțiile, noi în Parlament nu putem face tot și statele membre trebuie să fie de acord să urmeze această cale alături de noi. Apoi, în ceea ce privește compromisele, în primul rând se pune întrebarea ce facem cu instrumentele orizontale, așa cum ne-au fost prezentate în Comisia de Fond. Cred că propunerea făcută este una bună, și cred că trebuie să fie foarte clar cum stau lucrurile în ceea ce privește recursul colectiv în Uniunea Europeană. Însă sectorul concurenței uh, nu poate fi folosit ca o soluție care folosește în toate cazurile. Există anumite proceduri pe care dorim să le vedem consolidate. Apoi, există o serie de lucruri care sunt valabile doar pentru sectorul concurenței și trebuie să ținem cont de toate instrumentele existente. Ne încercăm să găsim o cale de mijloc, dar cred că în aviz am făcut progrese destul de bune și trebuie să le continuăm. Apoi, Vorbesc în raportul meu și despre principiul acțiunii de continuare în sectorul concurenței, care trebuie să fie o chestiune separată. Este foarte clar că Comisia a demarat o procedură în acest sens. mai ales când vorbim despre documente, cum trebuie acestea tratate. Comisia Europeană ne-a prezentat documente în acest sens iar apoi mai există și alte părți implicate, care părțile implicante pot să meargă la proces și să poată să aibă revendicări. Lucrurile stau diferit față de uh, alte domenii, cum ar fi cele legate de private actions. Aici vorbim despre o transpunere în practică, o procedură de transpunere în practică. Aceste lucruri sunt importante pentru sectorul concurenței. Dacă cel care depune o plângere, cel care depune plângere poate să aibă dreptul să vadă documentele. Mă interesează ca chestiunile să fie separate. Acțiunile private trebuie să fie diferențiate. Trebuie să ținem cont de toate lucrurile care ne vizează pe noi și anume cele legate de sectorul concurenței. Apoi, în ceea ce privește garanțiile, am spus câte ceva despre acestea, apoi, la al patrulea compromis, vorbeam despre ce rol trebuie să joace recursul colectiv, trebuie să joace un rol important și tr nu trebuie să fie folosit mult prea mult, ci acolo unde se poate, trebuie să se recurgă la el. Cred că am putut să ofer o perspectivă foarte bună asupra punctelor care sunt încă deschise, apoi la punctele mai dificile trebuie să ajungem la compromis. Apoi în ceea ce privește acțiunile private trebuie să vedem ce ne dorim să facem, să facă parte separate din instrumentele separate sau nu. Aștept să văd ce au de spus colegii, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc doamnă președinte și mulțumesc și secretariatului pentru ajutorul acordat. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la raportorii din umbră. Primul este Anthony. Muchas gracias, eh, presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori și eu să merg în direcția inițiată de domnul uh, Schwab și doresc să se ajungă la un acord cu privire la recursul colectiv. Domnul Schwab uh, a subliniat uh, așa cum trebuie toate elementele uh, cheie. Dacă ar trebui să avem de-a face cu un instrument orizontal sau nu, noi credem că avem nevoie de o astfel de abordare. Această abordare orizontală cu privire la recursul colectiv care să se bazeze pe anumite principii care să se aplice sectorial. Însă în ceea ce privește dreptul concurenței, considerăm că în uh, Uniunea Europeană, în legislația Uniunii Europene, uh, se uh, solicită un temei juridic. Câtă vreme în legislația națională un altul. Prin urmare, probabil n-ar trebui să intrăm în detalii în ceea ce privește procedura concurențială. Cred că alte uh, comisii ar trebui să se ocupe de acest subiect. A trebui să păstrăm așadar caracteristicile speciale ale domeniului concurenței. Și toate acestea din uh, motive uh, bine întemeiate. În primul rând, uh, politica concurențială și eficiența sa sunt legate strâns de modul în care se aplică legea concurențială și de abilitatea autorităților uh, responsabile de a-și exercita uh, acțiunile. Avem nevoie așadar de acțiuni uh, private și de acțiuni ale domeniului public în aceeași măsură. Nu trebuie subminat rolul acțiunilor private. Trebuie să existe o anumită protecție a informațiilor pentru că uh, trebuie să înțelegem uh, clar că aceste proceduri trebuie să funcționeze așa cum trebuie. Apoi, în ceea ce privește dreptul uh, concurențial, uh, Um, acesta se regăsește și în uh, alte aspecte ale legislației comunitare, precum protecția uh, consumatorilor, pentru că dreptul concurențial afectează relațiile între companii uh, și între companii și consumatori. Dreptul concurențial este special și trebuie să reținem acest lucru. În al treilea rând, oare ar trebui să existe acțiuni de follow-up, de monitorizare? Curtea Europeană de uh, Justiție recunoaște dreptul uh, victimelor de a înainta în instanță anumite uh, acțiuni. Însă, cum se integrează toate acestea în recursul colectiv? Ei bine, acesta este un aspect care mai trebuie analizat s-ar putea să existe acțiuni independente și acțiuni de follow-up. În cazul acțiunilor independente trebuie să găsim echilibrul între public și privat însă trebuie să ne gândim la uh, anumite tipuri de măsuri, dacă vor fi opt-in sau opt-out. Trebuie oricum să uh, uh, eliminăm uh, acțiunile uh, de recurs colectiv uh, care uh, încurajează anumite revendicări uh, neîntemeiate mm, sau un abuz de drept. Nu există dezacord cu privire la aceste lucruri, nu există dezacord uh, cu privire la uh, autorități uh, că reprezintă uh, consumatorii sau că sunt uh, uh, procurori. nu trebuie identificată fiecare victimă pentru fiecare uh, acțiune, pentru că asta ar presupune existența unui efect restrictiv cred că uh, e ceva ce poate fi rezolvat, însă fără uh, niciun fel de probleme. Am sugerat uh, două clauze de salvgardare, mai întâi una care a fost bazată pe hotărâri ale Curții Europene de Justiție, uh, victimele pot uh, folosi practic căi de atac uh, similare cu cele existente la nivel național. Legislația europeană ar trebui să ofere un nivel mai scăzut de protecție decât legislația națională. Ar trebui să existe așadar un principiu al echivalenței care a fost deja recunoscut de Curtea Europeană de Justiție. În, a doua, în al doilea rând avem nevoie de principii corect, însă acestea n-ar trebui să uh, fie un fel de cămașă de uh, forță care să limiteze uh, capacitatea de a uza de competențe. Ar trebui să fim flexibili, nu să insistăm pe jurisdicția europeană. Dar să fim foarte uh, clari, concurența este un domeniu uh, specific, uh, ține de competențele Comisiei Europene și nu putem permite uh, restricționarea uh, concurenței. Nu uh, susținem în acest domeniu un instrument orizontal, însă avem nevoie de legislație primară care să ne explice clar în ce condiții putem face apel la un recurs colectiv. Mulțumesc! Mulțumim! Sophie Invelt urmează. Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Salut comentariile făcute de domnul uh, raportor. Cred că, până la urmă, uh, subiectul pare tehnic, însă, până la urmă, facem o mișcare pentru a completa uh, piața internă. Dacă avem piața internă, atunci avem și drepturi ale consumatorilor pe piața internă. Dacă dorim să facilităm comerțul transfrontalier, atunci consolidarea drepturilor consumatorilor uh, la nivel transfrontalier este un aspect esențial. Ne dăm seama uh, de asemenea că nu pornim de la zero. În multe state membre deja există instrumente pentru recursul colectiv. Haideți să nu uităm faptul că consumatorii au dreptul oricum să se adreseze în mod individual instanțelor. Nu începem așadar totul de la zero. Se pare că toată lumea este de acord cu uh, poziția Parlamentului uh, European în întreaga uh, procedură, că optăm pentru un început mai modest sau pentru un instrument mai cuprinzător însă se pare că există consens în cadrul grupurilor politice, fapt care este deja pozitiv. Se pare că suntem uh, de asemenea de acord uh, și cu privire la nevoia de a uh, stabili clauze de salvgardare pentru a evita um, abuzul de drept. Același lucru este valabil și pentru modul în care funcționează acest instrument în Statele Unite. M-am bucurat să aud comentariile uh, domnului raportor cu privire la uh, uh sistemul uh, alternativ de soluționare a uh, litigilor. Este un uh, uh, instrument uh, care poate să soluționeze conflicte și care în aceeași măsură nu este un, uh, o condiție esențială, uh, automat necesară pentru a te adresa apoi instanței. Știm că unii uh, oameni nu doresc să ajungă în instanță, însă acest instrument nu reprezintă o condiție pentru a te putea prezenta ulterior în instanță. Credem că ar trebui să uh, Există și un uh, instrument de follow-up. Uh, sunt de acord aici cu domnul Sanchez Preseido că, într-adevăr, avem nevoie de instrumente puternice pentru punerea în aplicare publică, însă nu putem elimina drepturile oamenilor de a se adresa instanțelor. Eu nu sunt avocat, însă mi se pare că există un bun principiu juridic uh, conform căruia uh, toată lumea trebuie să aibă acces la informațiile de care are nevoie pentru a se prezenta în instanță. Așadar, ar trebui să ne asigurăm că informațiile uh, nu sunt însă uh, publicate și nu afectează cazul în instanță sau anumite interese comerciale. Dar oricum consumatorii ar trebui să aibă uh, dreptul uh, de a avea acces la aceste informații. În concluzie, cred că facem un pas foarte important în a completa piața internă. Nu vorbim doar despre consumatori și întreprinderi, ci vorbim de a ne asigura că comerțul este fluid, este facilitat pe piața internă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dirk Epping are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să-i mulțumesc domnului Schwab pentru uh, proiectul său de aviz. Eu am înaintat uh, niște amendamente în uh, uh jury uh, la raportul domnului Linen. Mai întâi, cred că ar trebui să stabilim uh, în ce măsură o schemă europeană de recurs colectiv este necesară, uh, luând în considerare principiul subsidiarității. Se pare că am încurcat subsidiaritate cu solidaritate pentru că folosim foarte des uh, acest cuvânt. Uh, și oricum și principiul uh, proporționalității. A trebuit să existe drepturi uh, la uh, compensații, care însă să poată fi solicitate în instanțele naționale și Uniunea Europeană a trebuit să acționeze doar atunci când s-a identificat o nevoie specială în acest sens. Apoi, proiectul de aviz uh, limitează uh, disputele uh, la problemele din, de la nivel statelor membre, însă în domeniul concurenței acest instrument nu poate fi folosit, deci mie mi se pare destul de irelevant atunci. Ne axăm pe solicitări individuale sub 2000 de euro, dar acest lucru este o greșeală. În domeniul concurenței, aceste solicitări ar avea o valoare mai mare de cele mai multe ori. Prin urmare, pentru uh, uh, politicile antitrust, uh, o astfel de uh, dispoziție este absolut inutilă. Domnule Schwab, sugerați uh, principiul unei uh, acțiuni de continuare care să limiteze punerea în aplicare privată și recursul colectiv atunci când a existat deja o decizie în cazul respectiv. Însă de ce există o asemenea limitare? Pentru că Uh, uneori uh, uh, comisia trebuie să selecteze cazurile pe care se axează pentru că nu le poate lua în considerare pe toate. Oare de ce n-ar trebui să existe un echilibru între puterea producătorilor și consumatori? În ceea ce privește instrumentul de soluționare alternativă a Uh, litigilor, uh, putem folosi și recursul uh, colectiv. Acest recurs colectiv ar trebui să fie un mecanism voluntar. Acesta însă ar trebui să rămână o alternativă la acțiunile de clasă și nu o precondiție. Doamnă președintă, mă încurcă puțin procedura, pentru că domnul Lenin se pare că este un fel de comisar german din umbră în legătură cu lansarea propunerii uh, Comisiei. Oare vorbim despre o metodă comunitară adesea uh, lăudată, însă niciodată uh, pusă în uh, practică? Eu aș fi așteptat mai degrabă propunerea comisiei bazată pe cercetări și evaluări adecvate, înainte să um, speculez cu privire la conținutul în asemenea propunere, așa cum face domnul Linen, câtă vreme ignoră interesul a milioane de consumatori. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult. I'm not sure that I... Nu știu, sunt sigură că pot să vă răspund altfel decât uh, prin procedură. Sunt convinsă, Comisia Jurii a dorit să-și expună din nou punctul de vedere. Nu văd pe nimeni din partea verzilor. Doriți să, să luați cuvântul din partea GUE? Nu, nu vreau să comentez. Thank you very much, Andreas. Frau Vorsitzende, vielen Dank für die konstruktiven Beiträge. Andres, mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru pentru comentariile făcute. Le mulțumesc colegilor. Foarte pe scurt, domnului Epping propunerea mea în ceea ce privește acțiunile de continuare nu spune că uh, acțiunile private, că la acțiunile private se va renunța. Nu, vorbeam despre o abordare moderată de reglementare a acestui domeniu, acolo unde există certitudine juridică. Și astăzi există aceste proceduri, însă nimeni nu le folosește pentru că există șanse mult mai mici pentru succes. Și eu cred că exact acesta este un punct slab în ceea ce privește uh, acțiunile de clasă în Europa. Statele membre au încercat întotdeauna să evite astfel de acțiuni de clasă. Uh, Tocmai de aceea, în propunerea pe care o facem, o facem noi aici, există această abordare și de aceea mi-aș dori să existe un consens în Econ în această chestiune. Colegul ne face într-adevăr o muncă foarte bună, însă trebuie să ne asigurăm că, asigur, că va exista o abordare moderată în acest domeniu, să vedem dacă putem face mai multe. Însă vorbim doar despre o altă parte care trebuie reglementată. Și foarte pe scurt, o, la o altă întrebare, sunt uh, de acord că în ceea ce privește dreptul concurențial, acesta este, ocupă o parte specială în dreptul european. Însă cel mai important e articolul 104 care ține cont de uh, articolul 104 care ține cont de piața internă. Mi se pare foarte important acest aspect. Eu îmi doresc să adoptăm acest document cu majoritate, astfel încât punctele importante din dreptul concurențial să fie pe mâini bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Andreas. Calendarul este că vom vota pe 17 octombrie la ECON și raportul va fi în uh, sesiunea plenară din 1 decembrie. Pot să văd că nu avem uh, o zonă unică europeană în ceea ce privește timpul, așa încât unii au venit mai devreme, alții mai târziu. Sunt încântat acum să îl salut pe Jean-Claude Trichet, care uh, este la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este aici în calitate de președinte al Comitetului European uh, pentru Risc Sistemic. Uh, este un uh, tip de eveniment destul de nou în comparație cu celelalte posturi în care a apărut de vreo 35 de ori domnul Trișe în această calitate este Uh, un dialog nu pe chestiuni monetare, ci uh, pe uh, CERS. O să îi dau cuvântul președintelui Trișe, care va prezenta timp de 10 minute și după aceea vom trece la o sesiune de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Onorați membri. sunt încântat să apar în fața acestei comisii astăzi în calitatea pe care tocmai ați menționat-o, doamnă președinte, și anume președinte uh, Uh, al Comitetului European pentru Risc Sistemic, CERS, pentru a explica ceea ce a făcut uh, această structură în primele 9 luni de activitate. O să descriu într-o primă etapă situația actuală și apelul lansat de către CERS pentru o acțiune neîntârziată. O să vă prezint apoi primele recomandări făcute de către Comitetul European pentru Riscul Sistemic, CERS, care vor fi publicate chiar astăzi. Deci în afară de acestea, voi vorbi despre anumite efecte macroprudențiale ale legislației actuale. Voi vorbi și despre acestea. Și Parlamentul va fi implicat în funcția sa de colegiuitor. Spre sfârșit, voi vorbi câte puțin despre munca pe care o are acum uh, Comisia în ceea ce privește temele structurale pe termen mediu. Dați-mi voie să încep prin a descrie situația actuală și acțiunile care, după părerea noastră, trebuie întreprinse. Criza a ajuns la o dimensiune sistemică. Așa cum uh, a spus uh, Consiliul într-un uh, comunicat de presă după întâlnirea de a, la 21 septembrie a Comitetului Director, am spus că în ultimele luni stresul superan s-a mișcat de la economiile mai mici la câteva țări mari ale Uniunii Europene. Semnele stresului sunt evidente în uh, multe piețe uh, ale obligațiunilor uh, de stat din Europa și asistăm la o mare volabilitate a piețelor de capital. Situația a fost agravată de către secarea treptată a piețelor de finanțare la termen interconexiunea mare în sistemul financiar comunitar a dus uh, la un risc uh, crescut care devine contagios. Aceasta amenință stabilitatea financiară în Uniunea Europeană în ansamblul său și are un impact negativ asupra economiei reale în Europa și dincolo de Europa. În ultimile trei săptămâni, situația a fost uh, tot mai uh, serioasă. Uh, Uh, criza este sistemică și trebuie abordată în mod uh, hotărât. Guvernele naționale și autoritățile, precum și instituțiile europene, trebuie să fie la nivelul acestor provocări și să acționeze împreună rapid. Întârzieri, uh, alte întârzieri nu pot decât să agraveze situația. În viitorul apropiat, având în vedere cer, după mm, părerea cersului, măsurile care au fost convenite la întâlnirea șefilor de stat din 21 uh, iulie trebuie să fie puse în aplicare rapid politici fiscale credibile și durabile și măsuri structurale care să faciliteze creșterea trebuie să fie puse în aplicare pentru a menține și a reface credibilitatea semnăturilor suverane pe piețele globale. Coordinarea și consecvența comunicării trebuie să sporească. Subliniez încă o dată că este urgent ca toate autoritățile să acționeze împreună cu un angajament total pentru a salvgarda stabilitatea financiară. Supraveghetorii trebuie să-și coordoneze eforturile pentru a consolida capitalul bancar, inclusiv recurgând la facilități de tip backstop și, de asemenea, să țină cont de necesitatea unei evaluări transparente și consecvente a expunerilor suverane. Posibilitatea uh, pentru ca EFSF, să, instrumentul de stabilitate financiară, să ducă, uh, să dea uh, împrumuturi guvernelor pentru recapitalizarea băncilor, ar putea să fie de folos. Astăzi uh, cer să publică primele sale recomandări în ceea ce privește împrumuturile sau creditele în uh, valută. Și le vom uh, prezenta aici. Creditele în valută împrumutătorilor care nu sunt protejați împotriva uh, riscului de schimb valutar au devenit o practică comună în unele țări comunitare. Este un fenomen însă care presupune riscuri mari pentru sectorul financiar. Dați-mi voie să vă prezint principalele trei riscuri. În primul rând, prin expunerea împrumutătorilor, așa cum sunt împrumutătorii casnici, uh, riscului de uh, schimb valutar, această practică uh, duce la riscuri de credit din moment ce o devaluare a Uh, monedei uh, naționale ar putea să crească valoarea uh, împrumutului principal. În al doilea rând, împrumutul în valută, care are o rată a dobânzii mai scăzută decât împrumuturile în valuta națională, pot să contribuie la niveluri excesive de creștere a creditului. Date fiind riscurile la adresa stabilității financiare, potențialul de contagiune transfrontaliere și uh, evitarea măsurilor naționale de până acum, de aceea CERSul a hotărât să adopte niște recomandări de politică. Aceste recomandări se axează pe politicile menite să abordeze riscurile care provin din noile uh, împrumuturi uh, date în uh, Uh, valută împrumutătorilor care nu sunt acoperiți împotriva riscului. În general, recomandările pe care le prezentăm astăzi uh, sunt menite să dea o, un răspuns de politică holistic uh, îngrijorărilor care decur din aceasta. Scopul este să atacăm problema la rădăcini. Dați-mi voie să vă fac o scurtă prezentare generală a acestor recomandări, fără să intru însă în prea multe detalii tehnice. În primul rând, recomandăm ca autoritățile să ceară instituțiilor financiare să ofere uh, împrumutătorilor informații adecvate, astfel încât uh, să-i facă mai conștienți în ceea ce privește riscul și să Uh, îmbunătățească uh, răspunsul la credit al noilor împrumutători. În al doilea rând, recomandăm autorităților să uh, monitorizeze dacă aceste credite în valută induc uh, o creștere uh, excesivă a, creditilor, a creditelor. În al treilea rând, recomandăm autorităților să ceară instituțiilor să țină cont în mod adecvat uh, de această sursă de risc în sistemele de gestionare a riscului pe plan intern. În al patrulea rând, recomandăm autorităților să monitorizeze finanțarea și riscurile de lichidități și să uh, aibă în vedere impunerea unor limite atunci când este necesar. Pentru autoritățile în cauză, publicarea acestor recomandări va marca începutul fazei de implementare, iar pentru CERS va marca începutul fazei de monitorizare. Bazat pe mecanismul acționează sau explică, autoritățile au până în 2012 sau 2013, în funcție de recomandările uh, individuale, trebuie să acționeze pentru a pune în aplicare aceste recomandări. CERSul va evalua ulterior acțiunile care au fost întreprinse sau, în caz de inacțiune, va cu explicațiile oferite, va hotărâ asupra urmărilor care se impun. După cum știți, legislația prevede ca CERSUL să raporteze Parlamentului în uh, cazurile în care uh, punerea în aplicare este considerată a fi insuficientă. Fiți uh, siguri că este foarte clar că vom face acest lucru punctual. Aș dori de asemenea să menționez faptul că pe lângă adresarea vulnerabilităților care decurg din împrumuturile în valută, CERSUL lucrează asupra riscurilor sistemice care își au originea uh, în finanțarea băncilor în valută. În special, CERSU se gândește la necesitatea pe termen mediu a unor acțiuni pentru a reduce vulnerabilitatea băncilor Um, comunitare mari uh, pe piețele de finanțare în dolari. Um, în mod preliminar, activitatea CER s-a ajutat să crească uh, conștientizarea autorităților în ceea ce privește riscurile sistemice potențiale care decurg uh, din o bazare mult prea mare pe finanțarea în dolari pe termen scurt. CERSUL vizează să împiedice o repetare în viitor a tensiunilor uh, care au, fost, uh, care au apărut uh, pe piețele de finanțare în dolari în 2008 și în 2011 și în felul acesta să contracareze astfel de probleme. Acum dați-mi voie să mă aplec asupra unor propuneri legislative asupra cărora Parlamentul a lucrat în calitate de colegiuitor în ultimile luni. În calitate de european, cred că este important ca Uniunea Europeană să fie prima care să înceapă procesul de a pune în aplicare acordul Basel III, așa cum a aprobat G20. UE are o responsabilitate puternică de a pune în aplicare pe deplin și consecvent acordul Basel III. Condițiile extraordinare cu care se confruntă Uniunea Europeană în prezent evidențiază importanța unor acțiuni la timp și ferme pentru a gestiona eh, riscul sistemic. În acest scop, CERSUL eh, accentuează faptul că autoritățile macroprudențiale la nivel național ale statelor membre trebuie să fie în măsură să întărească să înăsprească instrumentele prudențiale la niveluri peste cele care sunt prevăzute în legislația comunitară cetățenii noștri nu vor înțelege dacă nu vom aborda riscurile sistemice serioase care uh, au un impact negativ asupra economiilor numai pentru că autoritățile care trebuiau să se ocupe uh, de acest lucru nu au făcut-o prompt și așa cum se cuvine. Inutil să mai spunem că acest lucru trebuie făcut fără a periclita integritatea pieței unice. Acest lucru este într-adevăr imposibil utilizarea competențelor macroprudențiale la nivel european și național trebuie și pot să fie reconciliate cu prevenirea încălcărilor celor patru uh, libertăți fundamentale ale UE. CERSUL, având în vedere mandatul său, poate să revizuiască deciziile luate la nivel național de către instituțiile macroprudențiale competente să semnalizeze orice încălcare Comisiei și să se asigure că autoritățile naționale țin cont uh, de posibilele efecte transfrontaliere. Având în vedere aceste lucruri, am uh, Uh, analizat, am revizuit și vom continua să o facem uh, proiectele de regulament uh, pentru sistemul bancar, directiva privind cerințele de capital, infrastructura pieței și Solvency 2 dintr-un dintr punct de vedere macroprudențial pentru a ne asigura că cei care elaborează politici au flexibilitatea necesară pentru a acționa vrem să uh, consolidăm aspectele macroprudențiale ale proiectelor de regulament uh, comunitare. Acum dați-mi voi să spun câteva cuvinte în legătură despre activitatea curentă a CERS uh, pe probleme de o natură ceva mai structurală și pe termen mediu cer să a răspuns cu perspective macroprudențiale la două consultări publice care au fost inițiate de către uh, ESMA în aceste uh, domenii. În primul rând, în ceea ce privește uh, fondurile comercializate la bursă UCITS și UCITS structurale, CERSul se axează pe sau încearcă să um, se asigure că învățămintele trecutului în ceea ce vește inovarea financiară uh, sunt într-adevăr puse în aplicare. Experiența noastră a arătat că riscurile în ceea ce vește produsele complexe um, pot să fie înțelese uneori insuficient. Dată fiind opacitatea și complexitatea uh, Uh, unor uh, produse uciți, cum ar fi, uh, de pildă, ETF-urile sintetice, cers ul analizează posibilitatea de a retrage eticheta uciți din aceste structuri. Și de asemenea, acest lucru va ajuta să crească încrederea în aceste instrumente dacă apar probleme în viitor. Apoi, în ceea ce privește comercializarea uh, de înaltă frecvență, răspunsul CERS, uh, uh, care este prezentat pe site-ul nostru pe internet, Uh, confirmă faptul că inovarea financiară și, uh, și progresele tehnologice au contribuit la posibilitatea piețelor financiare să ofere servicii financiare adecvate economiei uh, reale. Totuși, experiența a arătat uh, că uh, trebuie să înțelegem și să monitorizăm lucrurile foarte atent. Pentru asta e nevoie să analizăm uh, mai mult uh, impactul potențial negativ asupra acestui tip de comerț cu lichidități și să amplificăm impactul în ceea ce privește șocurile pieței. CERSUL sugerează măsuri uh, posibile proactive, de pildă instrumente de gestionare a crizei și măsuri structurale care merită să fie analizate în continuare. Dați-mi uh, voie să închei uh, această trecere în revistă activității CERS în ultimile luni ale existenței sale. Sunt mândru să fiu președintele CERSului împreună cu Mervin King și Andreea Enria. Este o structură, un organism care este foarte aproape de inima noastră pentru că ați dorit uh, să îl creați. De asemenea, uh, îi urez succes uh, succesorului meu Mario Draghi și succes activității acestei comisii. Vă mulțumesc! Thank, thank you very much. Um, we're now on a very... Vă mulțumim foarte mult! Programul nostru este foarte strâns pentru că Uh, nu avem destul timp pentru toate întrebările, de aceea restricționăm timpul la 3 minute pentru întrebare și răspuns. Deci vă voi întrerupe după acest timp. Dacă prima întrebare va fi adresată de Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte. Doream să mă adresez dumneavoastră în mod oficial pentru ultima dată și în absența unui coleg am șansa de a vă adresa o întrebare în calitatea dumneavoastră de președinte al CERS. De fapt, am două întrebări foarte subcinte, însă de actualitate. În primul rând, uh, am analizat uh, recomandările pe care ni le-ați amintit și pe care le veți uh, prezenta oficial astăzi. În primul rând, ce credeți despre Consiliul European în acest context? și apoi, în al doilea rând, ce se întâmplă cu Dexia, pentru că, după cum știți, uh, vorbim nu despre o bancă, ci despre o companie uh, uh, financiară franceză. Oare această operațiune care vizează Dexia vis-a-vis -vis de riscul sistemic a fost un exemplu prost sau măcar un exemplu pentru ansamblul rețelei bancare? Mulțumesc, domnule președinte. La prima întrebare voi răspunde spunând că ceea ce contează uh, e uh, practic legat de deciziile efective la nivelul uh, CERS. Mai întâi, vorbim despre o recapitalizare a băncilor, trebuie să existe aici o decizie clară luată în acest domeniu, apoi răspunsurile oferite uh, crizei, uh, uh, riscului suveran, trebuie să suscite niște răspunsuri care trebuie oferite. Dacă Consiliul European poate oferi răspunsul clar la cele două întrebări esențiale care se impun, atunci aș oferi o analiză ex post, dacă îmi permiteți. Însă în ceea ce privește acest aspect, important este să se ia decizii uh, clare care să se ridice la înălțimea gravității situației. Mulțumesc. În ceea ce privește Dexia, nu am uh, alte impresii de exprimat decât că e foarte, foarte important ca în cele două state sau trei state vizate, toate deciziile care uh, au fost luate să fie puse în practică imediat. Cred că aceste decizii sunt bine orientate, însă trebuie uh, aplicate imediat. Mulțumesc foarte mult. Udo Bulman, un minut. Herr Präsident, uh, Sie haben... Domnule președinte, Ați avut o abordare puțin restri- restrictivă, dar ne-ați dat de înțeles că ne aflăm într-o situație critică în zona euro. Grupul nostru politic a făcut o avertizare acum o jumătate de an. A spus că unele state membre reacționează mult prea puțin și mult prea târziu. Așa că acum nu e oare motivul să fim mai rapizi, mai mobili și oare nu e și momentul ca cer să primească o licență bancară astfel încât să își poată duce la îndeplinire îndatoririle. E nevoie să fie împuși din nou pe, un, pe un, o traiectorie bună trebuie să vedem exact și care e poziția cu datorile în statele membre. Dumneavoastră sunteți un președin, președintele acestui comitet și atunci trebuie să, știu că există motive pentru care CERSul nu poate să facă tot ceea ce își dorește. I, I don't know whether I, I... Nu știu dacă am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră. Nu sunt pentru aceste licențe. Doamna președinte, Cre- vă, cred că vă refereați la o licență bancară pentru FSF. Eh, da, acum am înțeles. Permiteți-mi să spun că, așa cum știți, CERSul, Banca Centrală Europeană face foarte multe. Însă, Întrebarea dumneavoastră se adresează mai mult Consiliului de Conducere al BCE și nu mie, pentru că noi, în cadrul CERS, ne dorim să fim atât de flexibili cât e posibil, atât de deschiși cât e posibil, să punem în aplicare totul cât de curând posibil. Pentru noi, la CERS, contează foarte mult ca efectul de pârghie, care ține foarte mult de voința guvernelor, noi ne dorim ca acesta să se ridice la gravitatea situației. Acest lucru e clar. Deci dacă aveți o întrebare pentru Consiliul de, de Conducere de la BCE, atunci, dacă îmi permiteți, voi răspunde dintr-o altă poziție. Bun, mi-am pus pălăria cuiva de acolo, să zicem, și, după cum știți, acest Consiliu a luat foarte multe decizii importante. Toate aceste decizii își doresc să se ajungă la o transmitere mai bună a, um, a fondurilor. Toate acțiunile acestea sunt foarte curajoase, inclusiv intervenția pe piețele financiare. Considerăm că guvernele au toate capacitățile astfel încât să se ajute, să ajute și cersul să ia deciziile pe care trebuie să le ia. Noi nu credem că ar fi bine pentru noi să, să intervenim prea mult în ceea ce privește FSF. Mulțumim foarte mult. Acum, din partea ALDE, Silvi. Domnule președinte, am fost uh, raportor pentru Comitetul European pentru Risc Sistemic și nu mă gândeam că într-o zi veți veni atât de repede să ne spuneți că ne aflăm într-o situație uh, sistemică. Însă atunci uh, e bine că n-am creat degeaba acest mecanism. Doream să vă adresez o uh, întrebare. Spuneați foarte bine că aveți o reuniune pe, ați avut o reuniune pe 21 septembrie, că ați spus acolo tot felul de lucruri și am apreciat faptul că ați venit să spuneți cu curaj aceste lucruri astăzi și aici. Uh, Uh, însă uh, cu privire la reacția statelor uh, membre a fost dificil să facem distinție între președintele BC și președintele comitetului, însă oare noi ar trebui să încercăm să facem ceva pentru a transmite mesajul dumneavoastră, pentru că vă aduceți aminte cu ce insistență v-a instalat Parlamentul în funcția de președinte. Oare ar fi suficient pentru a alerta statele membre? Uh, sau uh, în contextul uh, acestor uh, schimbări norme care se profilează la orizont ar trebui să mergem mai departe? Mulțumesc. Am activat prin toate canalele posibile mesajul nostru care solicită tuturor instituțiilor și, bineînțeles, guvernelor uh, statelor membre să ia toate măsurile necesare într-o uh, situație pe care o calificăm ca fiind foarte, foarte gravă deja de, uh, de, de multă vreme. Știți că am calificat această situație ca fiind sistemică într-o manieră foarte clară. Deci ne-am activat toate canalele de comunicare cu guvernele pentru a le solicita să acționeze într-o manieră responsabilă și rapidă, precum și completă, în fața provocărilor care ne-au fost anunțate. Vorba până la urmă de o provocare europeană și de una mondială, pentru că ne aflăm în epicentrul unei crize mondiale. Nu trebuie uitat niciodată uh, acest lucru. Acestea fiind spuse, Aș dori să reflectez asupra acestor subiecte după reuniunile care au fost programate, știind că avem două probleme majore. O problemă care se leagă de gestionarea crizei riscului suveran, care vedem că se desfășoară sub ochii noștri deja de ceva vreme și care uh, presupune uh, să ne aflăm în uh, fața evenimentelor puțin. Pe de altă parte, însă, a existat și o uh, criză a instituțiilor financiare și bancare, care ea însă, uh, are nevoie de un răspuns adecvat. Deci, ambele au nevoie de un răspuns adecvat uh, și uh, cât se poate de rapid. Mă gândesc uh, că Uh, legislația uh, pe care ați uh, dorit, asupra căreia ați decis, este utilă, vorbind obiectiv, în situația actuală. Am activat toate canalele de comunicare, cum spuneam, canale care ne stăteau la dispoziție cu privire la această legislație. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult acum din partea ECR, Dirk. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost surprinși ca mulți belgieni pe care îi reprezint acum că de ceea ce se întâmplă cu Dexia a fost naționalizată de o țară care are deja o datorie foarte mare. Noi cred că ne mințim singuri, domnule Drișet, pentru că această bancă a fost considerată în la început destul de sănătoasă. Ce părere aveți dumneavoastră de datoriile statale legate de această problemă, când, pentru că Belgia ar putea să fie din nou retrogradată și Franța își va pierde statutul pe care îl are? Și apoi, în final, domnule Trichet, domnul un fost coleg, domnul Greensberg, a fost văzut ca un erou la retragere, iar după un an a fost văzut ca vinovatul pentru criza financiară. Vreau să vă spun să vă bucurați de ceea ce aveți. Acum e momentul pentru că s-ar putea să nu dureze foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să spun că am avertizat toate guvernele și autoritățile responsabile de mult timp. Nu ne-am mulțumit niciodată de ce se întâmplă. Fie că vorbesc din prisma BCE sau CERS, niciodată nu am stat și am fost mulțumiți. Niciodată. Acum câteva zile am repetat din nou că la prima audiere în fața Parlamentului European am spus că pactul de creștere și stabilitate e esențial. Prudența fiscală este esențială. Am menționat doar aceste două aspecte, dar mai sunt și multe atenționări pe care noi le-am făcut și bineînțeles că eu vorbeam totdeauna în numele Comitetului de Guvernanță. Deci nu ne-am mulțumit niciodată. Am fost criticat de foarte multe guverne, mi-au spus că dramatizez situația. Situația nu e chiar atât de gravă. Un număr de europarlamentari de diferite naționalități pot să fie martori în acest sens. Așa că nu, niciodată nu ne-am mulțumit. Însă, acestea fiind spuse, există chestiuni care sunt foarte importante. Când problemele apar aici și acolo, e neapărat necesar să le abordăm și să le abordăm cât de curând e posibil și cât de eficient e posibil. Iar acest lucru se face acum de instituția pe care ați menționat-o. Am cerut tuturor partenerilor, părților implicate, tuturor autorităților să intervină eficient și rapid, pentru că timpul e întotdeauna aspectul cel mai important atunci când vorbim despre mari dificultăți și de gestiunea crizei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Cred că e potrivit să spun că acest Parlament și în special această comisie a sprijinit întotdeauna BCE-ul în independența sa și să reziste presiunilor exercitate de statele membre și sper că acest rol al nostru va continua și pe viitor, pentru că independența BC și acțiunile pe care le-a luat această instituție au fost importate. Acum, Verzi, Sven, ai cuvântul. Domnule Trișe, mulțumesc foarte mult. Cred că astăzi am aflat de ce am creat această instituție. Salut multe din recomandările din discursul dumneavoastră. În special în ce ați spus în legătură cu uciți 5, vreau să spun urmă, ă, vreau să salut și acest fapt. Mai, mai am niște întrebări. Economia financiară în comparație cu economia reală încă se află într-o situație dificilă. Există regulamente în tratat și regulamente în ECB prin care să stopăm acest fenomen. Ce ne propuneți dumneavoastră pentru a ajuta sectorul financiar în economia reală? Ce credeți și cum evaluați taxa europeană pe avere, care să ducă la o datorie publică mai mică și care să reducă efectul de pârghie din sistemul financiar. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, apreciez ce ați spus despre punctele tehnice și mesajul tehnic pe care l-am transmis. Da, cred că trebuie să fim tot timpul în alertă în ceea ce privește noile instrumente tehnologice și instrumentele financiare. E foarte important să facem față noilor provocări pe care ni le aducem față tehnologia, creativitatea, inovația. Apoi, în ceea ce privește uh, ameliorarea efectului de pârghie, în primul rând, nu voi spune nimic, e o decizie care trebuie să fie luată de guverne. Ele trebuie să hotărască cum organizează impozitarea și conceptul acesta de taxare coordonată la nivel european pe avere e o chestiune care se discută deja la nivelul guvernelor. Apoi, cât despre diminuarea efectului de pârghie. Acum, după o lungă perioadă în care lucrurile au stat invers, ne aflăm într-o perioadă de corecție și de aceea e totdeauna necesar să fim cât de atenți și cât de prudenți e posibil, pentru că în perioade de imprudență se ajunge la mari dificultăți o problemă specială în Europa e cea de finanțare economică prin instituțiile bancare. Se află la un nivel de 75%, în timp ce în Statele Unite se află doar la 25%, pentru că piețele finanțează 75% din economie, însă pe partea aceasta Atlanticului lucrurile stau invers. De aceea, bilanțurile instituțiilor financiare sunt atât de importante. Pentru a putea să evităm acest efect de minimalizare a procesului de pârghie, e foarte important să fim atenți la funcționarea eco- economiei reale, de aceea am cerut o capitalizare mai bună a instituțiilor financiare, astfel încât acestea să nu își restrângă bilanțul, ci să țină cont atunci în bilanț de economia reală. Recent, am spus să își pună la o parte profiturile și câștigurile. Trebuie să fie foarte moderați în propria lor remunerare și mă refer la toate pachetele. Și apoi le-am cerut și să fac o recapitalizare acolo unde e nevoie. Vorbesc despre toate acestea la nivel european. Desigur, și sistemul privat trebuie să intre în proces de recapitalizare. Toate aceste amănunte sunt foarte importante dacă ne dorim să protejăm economia reală și acesta este scopul sectorului financiar. 5 secunde puteți să interveniți. Sunt puțin confuz. Dacă ne dorim să reducem datoria, trebuie pe de o parte să vorbim și despre reducerea averii. Sunt uh, două fețe ale aceleași monede. BC nu ne-a vorbit despre impozitare. Dumneavoastră ne-a vorbit astăzi ca președinte CERS. Deci aveți mandatul de a ne vorbi și despre politica de impozitare. Uh, Regulamentul nu vă restrânge, așa că vă rog să faceți un comentariu la această întrebare a mea. Decision of our... Cred că aceasta până la urmă este o de a democrațiilor uh, noastre de a-și reduce uh, datoriile uh, suverane și pentru aceasta fie pot să sporească uh, taxele, fie pot să-și reducă cheltuielile. Totul depinde de, la, uh, de un stat uh, sau altul. Unele au uh, cheltuieli de 35% din PIB, altele uh, de mai mult de 55% din PIB. Câte vreme ar trebui să aibă cam 20%. Prin urmare, decizie trebuie uh, adaptate, luând în considerare situația precisă din fiecare stat uh, în parte. Doamna președinte, știu că este foarte interesant să avem o dezbatere deschisă, însă asta se va lăsa la atitudinea coordonatorilor. Domnul Ciuntis, pentru un minut are cuvântul. Mr. Shuntis, one minute. Domnule Ciuntis, un minut. Mulțumesc. Aș dori să trec direct la întrebare, pentru că nu avem suficient timp la dispoziție pentru a îl acoperi domnul Trișe de logii. Eu uh, văd aici uh, un uh, tabel al uh, scopurilor pe uh, risc de uh, credit. Avem un tabel care ne arată că în Grecia, pentru octombrie 2009, nivelul acestora era superior unităților de bază. Astăzi, la un an și ceva după uh, venirea Troicăi în Grecia și punerii la punct a memorandumului, mi se pare că vorbim de 100 de unități uh, de uh, de, la, de o trecere de la 100 de unități de bază la 3500 uh, pentru CDS-uri. Așadar, uh, aș dori să vă întreb ce înseamnă asta. Se transmite virusul uh, crizei uh, Asta înseamnă că aceste politici n-au uh, fost încununate de succes? You know, we have uh, um, two după cum uh, știți, avem două probleme majore. Una, sunt uh, câteva state care s-au comportat complet neadecvat în trecut și știți mai bine ca oricine că Grecia este țara care s-a uh, comportat uh, cel mai neadecvat în trecut. Și asta de la momentul interesare în zona euro. În zona euro, e clar, ești într-o zonă în care există o stabilitate a prețurilor, unde uh, etaloanele pentru evoluția nominală presupuneau că inflația, uh, inflația va fi sub 2 sau aproape de 2 ați luat decizii uitând uh, cu totul acest uh, fapt și acest lucru trebuie uh, corectat. Aceasta este esența, această corecție trebuie să fie funcțională. Și cu ajutorul condiționalității femeii și al Europei, această corecție chiar are loc. Mai mult decât atât, însă, trebuie să fim conștienți de faptul că există o criză uh, globală a riscului suveran, fapt care uh, s-a observat și în afara uh, zonei euro și în afara Europei, chiar și când ne uităm la Statele Unite sau Japonia. Evident, ca membri ai zonei euro, uh, ca membri ai uh, Uniunii Europene, deci în 17 și 27 trebuie să luăm uh, decizii pentru combaterea acestui risc sistemic, pentru că ne aflăm în epicentrul crizei. Deci trebuie să găsim un răspuns adecvat ca europeni. Și am solicitat deja acest lucru deja de foarte multă vreme, domnule. Am fost mereu consecvenți în mesajele pe care le-am transmis în acest domeniu. Vă mulțumesc! Much, uh, now on behalf of the EP. Mulțumesc. Bernard Leigel, în numele PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare care se leagă de întrebarea domnului Giegold. În ceea ce privește analizarea riscului, Basel 2 și Basel 3 sunt uh, bazele pe care, ne, pe care se face acest lucru. În funcția dumneavoastră de președinte, credeți că acest lucru se poate face pe termen lung? În al doilea rând, băncile care au probleme, în bilanțurile lor sumele sunt mult mai mari decât uh, uh, PIB-ul statelor. Îmi amintesc de prima dată când s-a discutat despre Dexia, atunci Comisia Europeană a cerut o Uh, acțiune de curățare în bancă, însă nu a cerut niște măsuri de restructurare. Comisarii din, comisarul din țările de jos nu, nu a făcut acest lucru. Deci eu doresc să vă întreb, în sectorul bancar, cum poate fi adus acesta mai aproape de economia reală? Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Prima întrebare, de fapt, subliniază una dintre problemele majore globale pe care o avem astăzi. Ipoteza de lucru până nu de mult a fost că avem riscuri ale sectorului privat și zona liberă de risc care este semnătura suverană. De aceea, în Basel 2 și Basel 3 avem această ipoteză de lucru. Sigur, există trezoreriile care nu pot fi puse la îndoială. Episodul crizei în care ne aflăm astăzi, și aici am întors la o întrebare care a fost pusă, nu am fost uh, uh, niciodată uh, n-am avut milă față de trezorerii și am descoperit că la nivel global am fost prea candizi și prea siguri că niciodată nu se va pune trezoreria sub semnul întrebării. Chiar ne-am gândit că uh, trezoreria uh, este în afara oricărui uh, pericol de a fi uh, suspectată de nesolvabilitate. Acest lucru arată în ce măsură lumea se poate schimba rapid pentru că aveți dreptate. Basel 2 și Basel 3, ipotezele de lucru din acestea nu sunt acceptate pur și simplu acum de participanții la piață și asta este problema noastră. Principala problemă pentru noi este de a reface credibilitatea uh, Uh, suveranului. Dacă nu facem acest lucru, vom avea probabil o nouă criză și noi, noi drame ca cele pe care le-am uh, avut în 2008. Acest lucru l-am observat. În ceea ce privește a doua întrebare, comparația între dimensiunea uh, bilanțurilor sectorului financiar și uh, dimensiunea PIB, uh, Cred, desigur, că avem o problemă foarte mare aici. Trebuie să găsim echilibrul adecvat uh, între uh, capital și uh, debite și datorii în orice domeniu pentru operatorii economici sau pentru sectorul privat sau sectorul casnic. Trebuie să considerăm lucrurile la nivel uh, global, pentru că uh, sigur, trebuie să vizăm cerințe de capital mai mari și debite cât mai mici. Uh, da, Alin. Domnule Trișe, vreau și eu să mă uh, refer la CDR3. Am adoptat legi în ceea ce vește remunerația și premiile. Am văzut uh, însă o limitare, nu am asistat la o limitare a acestei politici. Autoritățile de reglementare uh, și dumneavoastră puteți să interveniți. Vreau să vă întreb dacă CERSul poate să analizeze politicile actuale de remunerare și să comunice acest lucru autorităților uh, naționale pertinente trebuie să existe propuneri în acest sens, însă vreau să vă întreb dacă ați comunicat oficial Comisiei preocuparea dumneavoastră în ceea ce privește armonizarea maximă care ar afecta uh, flexibilitatea de care trebuie să dispună uh, statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă! Într-adevăr, trebuie să vă spun că în ceea ce privește remunerarea, suntem cât se poate de clar și, după cum știți, această chestiune este analizată la uh, nivelul uh, Consiliului de Stabilitate Financiară la nivel uh, global, la nivelul Europei. Am repetat și o spunem periodic că aceasta este o necesitate atât în ceea ce privește comportamentul adecvat al sectorului în cauză și pentru reconsolidarea bilanțurilor uh, instituțiilor financiare. În ceea ce privește cea de-a doua remarcă, trebuie să spun că uh, am trimis o scrisoare care confirmă poziția pe care a spus că o aprobați. Uh, am transmis o scrisoare deci președintelui Parlamentului și o copie uh, președintei acestei comisii, o scrisoare din data de 22 septembrie. s-a uh, trimis o, o copie președintelui uh, Barroso și în copie comisarului Ren și comisarului Barnier. Domnul Prinț, domnule președinte, mai mulți mai multe instituții de tip hedge funds sunt acum transformate în instituții de timp uciți și mă întreb ce se întâmplă cu sistemul bancar din umbră. Ce doriți să faceți cu acesta astfel încât să ne asigurăm că în viitor nu mai provin niciun risc de aici? Apoi, ni s-a spus foarte clar ce se întâmplă cu capitalul băncilor europene. S-a spus că acesta este insuficient. Însă, Banca Centrală Europeană, la acel moment în care se făceau aceste declarații, nu a fost de acord. Are dreptate sau nu? On the, uh, shadow banking. În ceea ce privește sistemul de shadow banking, uh, o să spun din nou, este o problemă foarte importantă Ă, ne-am concentrat asupra cerințelor din Basel 3 și nu am ă, progresat ă, rapid în ceea ce privește shadow banking system. Considerăm că este foarte important să facem acest uh, control iar uh, acest lucru se face, din nou spun, uh, potrivit unei viziuni globale ale votului de Stabilitate Financiare și o facem și noi la CERS la nivel uh, tehnic. Deci este o activitate în desfășurare într-o perspectivă sistemică. Suntem încrezători că sistemul bancar din uh, Europa are nevoie de recapitalizare. Aceasta este o parte a mesajului nostru și acesta este unul dintre domeniile în care trebuie luate uh, decizii rapid. Sper că aceste decizii vor fi luate cât mai rapid cu putință, însă, uh, încă o dată, mesajul nostru este cât se poate de limpede. Da, dar de ce sunteți ezitant, ezitant și nu ați sprijinit-o pe Cristin Lagarde de la început? Not, uh... Am avut uh, o întâlnire, am uh, spus ceea ce gândim și ceea ce gândim este cât se poate de clar în această privință. Ceea ce a spus și BCE-ul. În fiecare lună trebuie să vă puneți deoparte uh, câștigurile, să cheltuiți cu prudență și să vă adresați sectorului uh, privat pentru recapitalizarea băncilor. O provocare în uh, Europa a fost faptul că nu era nevoie să se uh, recapitalizeze băncile, dar provocarea a constituit-o metodologia. Lucrurile sunt deci de o altă natură, însă în ceea ce privește recapitalizarea nu a existat nicio ambiguitate, dacă pot să spun așa. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Următoarea întrebare. Danuta Iasnovesca din partea PPE. Păi, ați uh, spus uh, că timpul este esențial Ați uh, spus că sistemul de supraveghere a început să lucreze numai cu câteva luni în urmă. Știm uh, care a fost, uh, cât de grea a fost situația în sistemul bancar pe durata verii. Cum apreciați eficiența? Credeți că trebuie să vă clonați astfel încât instituțiile să înceapă să lucreze mai rapid? Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. O să vă răspund doar că v-ați creat uh, uh, ca autoritate și anume Autoritatea Europeană pentru Supraveghere uh, Bancară, AESA. Văd că această structură are responsabilități uriașe în condițiile actuale uh, și trebuie să spun că lucrăm uh, într-o cooperare cât se poate de strânsă cu Andreea Enria, care este uh, președintele acestei autorități și vicepreședinte al CERS. Deci lucrăm foarte activ tocmai în direcția pe care ați sugerat-o. Sigur, lucrurile sunt complexe. Avem 27 de țări, 27 de Uh, autorități diferite, 27 de categorii de uh, contribuabili. Europa este Europa și trebuie să luăm cadrul instituțional european așa cum este, chiar dacă unii dintre noi consideră că ar trebui schimbat. Nu trebuie să fim negativiști în legătură cu uh, ceea ce s-a făcut de către autoritatea uh, bancară europeană Uh, în uh, situația actuală, pentru că activitatea lor depinde de componenta executivului pentru a uh, mobiliza aceste backstop-uri. Situația și cadrul sunt complexe, autoritățile fac tot ceea ce pot, inclusiv autoritatea europeană bancară. Domnule Trișe, când CERSUL a fost înființat, s-a spus că era nevoie de cercetare suplimentare pentru a identifica acele instituții care pot să genereze risc. Uh, experiența uh, recentă uh, vă poate spune în ce măsură acest lucru a fost făcut? în chestiuni transfrontaliere sau naționale? Apoi, în ceea ce privește Fondul European de Stabilitate Financiară, FSF. Cum poate el să abordeze situația actuală și cum poate să ajute statele membre? Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. În ceea ce privește prima întrebare, după cum știți, uh, ne preocupă uh, foarte mult uh, în CERS sistemul risc riscul sistemic, mă scuzați. Uh, instituțiile sistemice sunt uh, analizate de către uh, Autoritatea Bancară Europeană și se aplică un concept global. După cum știți, acest lucru se analizează și de către Comitetul Basel în, și în Consiliul de Stabilitate Financiară. Deci, atunci când aplicăm Basel 3, trebuie să aplicăm acest lucru în orice economie. Din nou vă spun că sunt lucruri pe care uh, le facem. Avem multe activități în curs în ceea ce vește instituțiile nebancare pentru instituțiile sistemice în ceea ce privește uh, dimensiunea. În ceea ce privește FSFF, uh, Fondul European de Stabilitate Financiară, trebuie să fim uh, cât se poate de flexibili și uh, să ne adaptăm la dificultățile etapei actuale. Trebuie să acceptăm faptul că FSF-ul trebuie să treacă prin 17 parlamente. Uh, hotărârile se iau și vedeți acest lucru pentru că acest lucru este chiar sub ochii noștri. Aș uh, prefera personal ceva care să fie mult mai flexibil, mult mai uh, operativ și care să nu depindă de atâtea procese sau proceduri de luare a deciziei, dar, sigur, trebuie să respectăm democrațiile noastre și funcționarea acestora. Președinta, mulțumesc foarte mult. Dacă cineva de la PPE mai are o întrebare, Jean-Paul. O întrebare foarte rapidă, domnule uh, președinte a spus că trebuie să luăm măsuri rapid pentru că timpul este foarte scurt. Aveți uh, uh, dreptate și ați dovedit uh, că puteți să o faceți. În ceea ce privește autoritățile supraveghere, sunt oarecum dezamăgit. Cele trei agenții de notare a agenții de rating Uh, sunt, uh, dau semnale uh, care nu sunt tocmai bune. Aceste agenții de rating au niște reguli și care nu sunt aplicate. Am spus că și noi am răspuns autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, Uh, AEVMP, am spus că nu este numai responsabilitatea acestora și mulți dintre dumneavoastră ați spus că este foarte important să subliniem posibilele uh, dificultăți legate de uh, unele inovații periculoase în ceea ce vește instrumentele financiare sau aceste tehnologii de high frequency trading. Iau notă de ceea ce ați spus în legătură cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Este important să se aplice uh, într-adevăr hotărârile care au fost luate în legătură cu agențiile de rating. Jean-Paul. Președinta, mulțumesc. Uh, această audiere a ajuns la final. Ne-ați uh, transmis câteva mesaje profunde în ceea ce privește uh, cât de serioasă este situația cu care ne confruntăm și ne-ați dat îndrumări prețioase în legătură cu posibile mecanisme de salvgardare, așa cum este fondul de uh, stabilitate și mecanismul de stabilitate financiară care trebuie să fie mai flexibile. Uh, trebuie să spun că sunt de acord cu asta, această critică a fost adusă acestui mecanism, acestor mecanisme din momentul în care au fost uh, create. Vă mulțumesc, domnule Trișe, că ați venit aici. Ne-am luat uh, în mod oficial uh, la revedere rândul trecut, când am avut un dialog pe chestiuni monetare. De data aceasta, într-adevăr, ne luăm la revedere, dar mai avem câteva săptămâni în care vă putem chema dacă se întâmplă ceva, să sperăm că nu se va întâmpla așa ceva. Uh, nu vrem să uh, dispăreți cu înțelepciunea dumneavoastră de pe scenă. Uh, o să vă invităm atunci când timpul vă o va permite să ne împărtășiți din uh, ideile dumneavoastră, așa cum am făcut-o în ultimii ani. Vă mulțumesc foarte mult! Let's, continue to touch and see best. Okay, thank you very much. If, if you could return to your... Mulțumesc foarte mult. Vă rog să vă întoarceți la locurile dumneavoastră. Cei care și-au luat vedere personal de la Jean-Claude pot să se întoarcă în sală. Vă mulțumesc. Acum vom analiza amendamentele privind directiva Omnibus 2. Trebuie să-mi reamintesc că nu am ascultat comisia data trecută din cauza lipsei de timp, așa că ar trebui să ascultăm și intervenția comisiei la sfârșit. Vă rog să-mi semnalizați acest fapt dacă din nou nu sunt atentă. Prima dată voi da cuvântul raportorului. Balz. Please be quiet. It's difficult for rapporteurs to shout. Domnule Balț, vă rog să faceți uh, liniște pentru că e greu pentru raportor să vorbească foarte tare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu voi fi foarte atent ca reprezentantul comisiei să ia cuvântul astăzi. Și pe mine mă interesează foarte mult această intervenție din calitate de raportor. În ceea ce privește raportul meu, s-au înmânat aproximativ 180 de amendamente. Pe punctele principale cred că am căzut de acord. Însă, în primul rând, prima de lipsă de lichiditate e importantă și locul acesteia în structură, apoi se vorbește de echivalență pentru statele terțe și apoi uh, un, măsurile tranzitorii de care e nevoie. Amendamentele ne amintesc de dispozițiile care trebuie să fie bine echilibrate. La fel ca președintele care a înmânat în scris aceste cereri, cer și eu ca aceste dispoziții să fie cât mai aprofundate posibil. Timpul care a fost acordat este foarte scurt, astăzi e deja data de 11 octombrie. Apoi, măsurile de punere în aplicare sunt uh, un număr, un număr foarte mare de pagini care sunt foarte greu de examinat. Dacă colegii au o altă abordare, atunci aștept să văd care este părerea acestora câte ceva despre directiva cadru și măsurile de punere în aplicare. Eu sunt de următoarea perete. Trebuie să conțină acest nou document câte mai multe reguli, mai ales în ceea ce privește chestiunile politice care trebuie bine ancorate în directiva cadru. Am văzut care sunt propunerile, acum depinde de noi să propunem, să, să, să vedem dacă ne dorim să ne consolidăm codecizia și ne dorim într-adevăr un cadru juridic mai eficient. Apoi, în ceea ce privește clasificarea și actele delegate, e nevoie de anumite standarde de reglementare și anumite standarde de punere în aplicare. Acestea, din punctul meu de vedere, nu trebuie neapărat criticate. Astăzi aștept părerile colegilor în caz că nu am interpretat așa cum trebuie ceva. La Omnibus 1 s-au luat anumite hotărâri și merg pe aceeași linie cu ceea ce își dorește Parlamentul și anume o structură financiară consolidată. Apoi, ei, apoi epo, încă nu este pregătită pentru sarcinile care i s-au acordat. De aceea eu am făcut o propunere pentru o clauză de rezumare. Și în acest sens aș dori să ascult părerea colegilor. Apoi, în ceea ce privește prima de lipsă de lichiditate, ajungerea la un compromis va fi cu siguranță o provocare, pentru că unele amendamente înloc, înlocuiesc această primă cu o primă anticiclică, care se găsește și în textul Consiliului. Apoi, alții vorbesc despre uh, alte tipuri de prime, însă își doresc ca în cazul primei de lipsă de lichiditate aceasta să nu fie atât de restrictivă. Apoi se propune un nou concept. Echivalența temporară aici rămân deschis în ceea ce privește criteriile și apoi trebuie să se îndeplinească anumite condiții pentru această mm, perioadă tranzitorie. Apoi, măsurile tranzitorii după părerea mea, acestea sunt destul de bine stabilite. Cât despre punerea în aplicare, ce propuneri au fost făcute în acest sens, Deocamdată sunt încrezător și cred că vom găsi o soluție și în acest sens. Apoi, cât despre pașii de urmat, în încheiere. Toți colegii care au uh, venit cu amendamente trebuie să îi, îi rog să mă ajute și cu niște compromise trimise în scris. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult. În primul rând dăm cuvântul raportorilor din umbră. Peter Skinner are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului uh, raportor Burkhard Pals pentru că este un raportor bun cu care se poate uh, lucra. Nu întotdeauna așa stau uh, lucrurile, însă în acest uh, caz e minunat să lucrez cu uh, raportorul. să înțelege chestiunile de fond și Uh, înțelege și urgența cu care trebuie să uh, analizăm lucrurile. Mai mult, uh, dorește și o discuție adecvată cu privire la toate aceste subiecte. Cât privește Omnibus 2 um, și măsurile de implementare, lucrurile sunt clare. Măsurile de implementare însă presupun anumite probleme și trebuie să vedem dacă putem să construim un, o punte între cele două, omnibus și prevederile de implementare. vedem uh, exact uh, unde uh, trebuie să um, stabilim ferm niște principii cu privire la anumite aspecte cheie. Știu că în ultimii ani am tot sperat că Comisia, în, consult, în urma consultărilor, va veni cu un cadru pe care noi îl vom putea susține și pe baza căruia vom putea să avem uh, discuții, spunând după aceea, uh, uite, acesta este modul în care astfel de legi pot fi introduse în Uniunea Europeană în cele 27 de state membre. Am așteptat mult timp, uh, a existat la un moment dat și o nerăbdare din partea noastră, însă dacă lăsăm toate acestea în urmă și dacă Comisia vine cu niște măsuri de implementare până la sfârșitul acestei luni sau chiar mai înainte, atunci vom avea șansă șansa să punem uh, alături uh, propunerile Omnibus 2 uh, și amendamentele care au fost deja gândite. Am înaintat și eu câteva amendamente și dacă acestea s-ar adopta, am putea să obținem ajustările pe care le dorim în ceea ce privește stabilirea unei legături între Omnibus 2 și măsurile de implementare. Există în sală cel puțin uh, una sau două persoane care înțeleg exact uh, aceste uh, lucruri, însă oricum eu am înaintat și o clauză care să rezume situația, să analizeze ce face Comisia și să pună în lumină măsurile de implementare în raport cu obligațiile pe care le avem prin tratate pentru ca uh, statele să poată reflecta uh, în uh, legislația proprie prevederile tratatului de la Lisabona. Așa vom putea câștiga o anumită credibilitate în ochii comunității și în afara sa. Comisia și Consiliul vor înțelege că Parlamentul doresc să își ia rolul de examinare foarte în serios dar uh, dacă uh, punem aceste două elemente uh, cot la cot, atunci ne vom putea mișca mai repede. Mulțumesc. Din partea al de Silvi. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu ce a trebuit să spun după ceea ce a spus Peter. E clar foarte agreabil să lucrăm cu Burkhardt. Îi mulțumim pentru toată activitatea depusă și pentru tot ce va urma de acum înainte facem uh, propuneri cu privire la prima de lichiditate pentru că trebuie să înțelegem uh, o lecție de pe urma crizei. Eu nu pretind să dețin soluția absolută, sunt deschise la discuțiile cu colegii, însă spun doar că n-ar trebui să permitem o perioadă de uh, stres pentru că, de fapt, trecem printr-o um, situație dificilă și trebuie să ajungem la o soluție corectă. Pe de altă parte, cealaltă problemă care mă preocupă mult este trecerea de la un tip de portofoliu la altul, cum am putea asigura o bună tranziție, cum am putea să uh, ne asigurăm că întreprinderile respective nu se retrag de pe piața acțiunilor uh, uh dintr-o dată și că avem investitori pe termen lung. Uh, Există două, trei orientări generale asupra care ne putem pune de acord aici și apoi va trebui să vedem cum vom traduce totul în termeni tehnici, câtă vreme înțelegem că sunt niște uh, texte realmente tehnice, cele cu care avem de-a face. Uh, trebuie să revenim la uh, o analiză Omnibus 1, elaborăm un Omnibus 3 și Trebuie să uh, vedem exact cum procedăm și în legătură cu uh, pachetul celor șase. Atât doream să spun. Vă mulțumesc. Ashley, mulțumim foarte mult, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Burkhardt pentru um, activitatea depusă cu privire acest subiect uh, foarte tehnic. Mă voi axa succint pe trei domenii. Primul este următorul. Cu toții considerăm că Solvency 2 trebuie implementat cât se poate de uh, curând și fără niciun fel de întârzieri uh, nenecesare care să fie în detrimentul sectorului. Cât privește măsurile uh, de uh, implementare, e bine, o redeschidere a acestui subiect ar duce la întârzieri, de aceea susțin uh, amendamentul 299 care evită această situație. Apoi, e crucial să oferim industriei uh, certitudine pe termen lung cu privire la uh, echivalența pentru statele uh, terțe. Această industrie trebuie să uh, beneficieze de o certitudine care să meargă dincolo de o perioadă de 5 ani. De aceea susțin amendamentele care oferă competențe Comisiei pentru a extinde perioada uh, temporară cu încă 5 ani în urma unei revizuiri a progresului uh, făcut înspre echivalențe. Aplic asta și articolul 127 și 227, așadar companiile bazate în Europa ar trebui să uh, folosească și ele aceste uh, prevederi, nu doar uh, cele din statele terțe. Mă bucur că există un acord în legătură cu nevoia de a vedea o rată de discount și o formulă fixă. Există abordări diferite cu privire la forma pe care ar trebui să o ia acest discount, să fie o primă de lipsa lichidității sau o primă aciclică. Cred că acest lucru este interesant pentru toți cei care au urmărit acest dosar. Eu însă sunt relaxat cu privire la metodologia pe care o folosim. Câte vreme metodologia pe care o uh, găsim oferă o soluție uh, practică. Cred că cu toții suntem de acord aici. Doamne președinte, vă mulțumesc pentru uh, ocazia pe care mi-ați dat-o de a mă exprima și mulțumesc și raportorilor din umbră pentru cooperare. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Continuăm în ritmul pe care ni l-am propus. Sven. Și din partea mea, în prima oară, un mare mulțumesc pentru colaborarea de până acum. Lucrurile au mers, au mers foarte bine și sper că vom continua la fel. S-a vorbit deja de câteva chestiuni care vor fi dificile, unde va fi greu să ajungem la un compromis. Din punctul meu de vedere, există un punct foarte interesant și anume cât de mare este interesul uh, ca, ca rezultat al crizei să ajungem la niște regulamente speciale, cum sunt cele de primă anticiclică, primă de lipsă de lichiditate și așa mai departe. Principiul acesta al primelor a început din industria de asigurare în Marea Britanie, unde au existat la început niște probleme. Aceste propuneri nu s-au bucurat de mare succes la început, apoi industria spaniolă s-au uh, regăsit aceleași probleme. Uh, așa că s-a ajuns la o soluție cu alte tipuri de prime, însă din nou anumite state membre nu au fost de acord, apoi și italienii și-au dat seama că au o problemă în acest domeniu și s-a ajuns la aceste premii anticiclice. Acestea s-au bucurat de un sprijin ceva mai mare pentru că răspundea cerințelor, intereselor din sector. Deci vorbim despre o istorie prin care acum AEAPO va fi cea care trebuie să hotărască când o situație e una plină de stres și se pare acum că totul se vrea să se fie înlocuit cu o formulă automată. Vreau să spun că lobiștii au făcut o muncă foarte bună în acest sens. Trebuie Trebuie să spun că înțeleg că există situații în care prețurile de pe piață nu corespund cu adevărul și de aceea există probleme. Vreau să fie foarte clar. Însă sprijin ce ne-a spus colegul nostru Burkhardt în primul schimb de opinii și anume trebuie să avem grijă să nu răspundem la interese speciale, ci interesele speciale trebuie să fie interesele tuturor de fapt. Însă am văzut cu surprindere în document că mai există asemenea interese speciale, de exemplu interesele caselor de pensii, interesele caselor de asigurări de sănătate și acestea se confruntă cu probleme acum. Așa că eu mi-aș dori ca noi, să analizăm foarte clar care sunt problemele acestei crizei. Și acest lucru nu se poate face doar prin o adăugire a problemelor existente, ci trebuie să ne punem întrebări foarte clare. Ce se întâmplă cu folosirea prea mare a ratingului? ce se întâmplă cu un sistem de protejare în ceea ce privește prime anticiclice și așa mai departe. Eu îmi doresc să existe o discuție echilibrată. Am impresia că și raportorul în prezentarea sa a încercat să găsească acest echilibru. Amendamentele pe care le-am văzut tot ceea ce s-a încercat să se facă e să mergem mai departe în această direcție și anume în interesul asiguraților. Azi în Financial Times în Germania a existat un articol foarte interesant care vorbea exact despre această dezvoltare. Se vorbea că documentele merg în interesul tuturor celor interesați, mai puțin ai asiguraților, ai consumatorilor. De aceea eu îmi doresc să existe un echilibru și acest lucru să se adreseze oamenilor oamenilor care se folosesc de aceste produse. Am urmărit cu interes tot ceea ce s-a întâmplat, am văzut că noi sprijinim amendamentele doamnei Silvii Goulard până la amendamentele 48 și vorbim aici de o întrerupere între evaluarea în ceea ce privește activele și responsabilitățile. Cred că ce s-a propus a fost foarte bine. Putem sprijini multe dintre amendamente. Acestea cuprind toate subiectele care ne interesează, însă vreau să spun că mai avem muncă de făcut și trebuie să ținem cont foarte mult și de consumatori. Pentru că dacă nu, vom pierde din vedere echilibrul în acest raport. Și din nou ne vom afla în aceeași situație ca în trecut, când discutam despre hedge funds, când vorbeam că nu am ținut cont de, bănci, de, de sistemul bancar din, urm, din umbră și așa mai departe. Deci trebuie să mergem în paralel cu ceea ce am făcut pentru sistemul bancar paralel. Și am ascultat ce a avut de spus Silvi încă nu am ajuns la ce ne-am dorit cu amendamentele cum arată ele acum. Um, Mr. Portash isn't here. Domnul Portash nu este aici. Vorbiți în numele lui? Da. Um, uh, Miguel Portaș, der aus Gesund. Da, din motive de sănătate, colegul nostru nu poate fi aici, așa că mi-a trimis un text scurt pe care îl voi citi în engleză, în numele lui. Markets has a specific... Piața asigurărilor are caracteristici speciale care decur din faptul că majoritatea contractelor de asigurare sunt obligatorii și asociate cu uh, decizii economice. Acest, de aceea este mai important să avem un regulament eficient pentru a-i proteja pe consumatori cât și economia. acceptând uh, necesitatea de uh, această necesitate E nevoie de asemenea de o cunoaștere uh, mai aprofundată în rândul celor care uh, fac uh, astfel de contracte de asigurări. Trebuie de asemenea să se cunoască stabilitatea și solvabilitatea companiilor de asigurări cu care fac astfel de contracte. este nevoie de eforturi pentru a armoniza uh, reglementările care uh, guvernează aceste piețe. Țările, statele membre au uneori uh, un cadru de reglementare mai uh, riguros uh, Una dintre problemele cele mai importante Uh, în această dezbatere o constituie informațiile pe care companiile le dau autorităților de supraveghere. Există obligația de a depune o listă completă a activelor și asta să se facă periodic. Țările europene cu practici de reglementare optime Uh, cer ca astfel de liste să fie prezentate pe bază trimestrială. Companiile trebuie să aibă uh, astfel de reguli și să le pună în aplicare. Acest lucru este vital pentru autoritățile de supraveghere pentru a evalua stabilitatea și uh, riscurile cu care se confruntă uh, Uh, aceste companii. Vă mulțumesc. Uh, thank you, Jean-Paul. Mulțumesc, Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, uh, vreau să mă alătur celor uh, care l-au elogiat pe colegul meu Trebuie să fiu foarte drăguț uh, cu ele, să aș vrea să uh, îi salut munca și să amintesc uh, câteva puncte care sunt importante pentru mine. Este necesar să ținem cont de protecția asiguraților. Trebuie să procedăm astfel încât industria asigurărilor să nu fie penalizate avem uh, tendința să dăm dovadă de multă naivitate atunci când elaborăm legislația sau să luăm măsuri mult prea restrictive care nu sunt aplicate. Și am subliniat acest lucru când am luat cuvântul cu, în dialogul cu domnul uh, Trișe. Atunci când e vorba de terțele țări, trebuie să veghem să nu uh, penalizăm uh, sucursalele țărilor europene care se află în uh, terțe țări uh, ori de câte ori putem să găsim o echivalență. Apoi, ă, tranziția pentru acțiuni. Asigurările finanțează întreprinderile. Ă, ar trebui să reducem ă, partea acțiunilor, deținerea de acțiuni și trebuie să evităm pe durata crizei ca aceste societăți să Uh, pună pe piață acțiunile pe care le dețin, ceea ce ar duce la o scădere a prețurilor și nu ar permite obținerea de uh, valoare adăugată. Atunci când e vorba de pensia uh, profesională, este important ca asiguratorii care fac astfel de asigurări să fie pe picior de egalitate cu instituțiile și până când va fi actualizată directiva în cauză, trebuie să evităm uh, să denaturăm concurența. Nu o să fiți uimiți că doresc ca autoritatea europeană de supraveghere, EIOPA, să nu fie slăbită în competențele sale de arbitraj pentru a evita deciziile arbitrare uh, în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc, Cohen Van Winkel. Corin Vortman Col. Acest uh, regulament nu numai că este uh, foarte tehnic, dar și are o natură politică pronunțată are un rol foarte important pentru autoritățile de supraveghere și de aceea sunt uh, recunoscătoare pentru uh, ceea ce uh, a făcut Burhard Balz în acest raport. Trebuie să fim consecvenți și coerenți în abordarea noastră și grație raportului pe care l-ai făcut, cred că ne îndreptăm în direcția cea bună. Deci, uh, EIOPA uh, are un uh, rol foarte important. Dorim să acționăm cu viteză, dar acest lucru și cu respectarea principiilor care ne călăuzesc și așa cum a spus-o Burkhard Bal, să găsim echilibrul necesar atunci când este vorba de primele, primele uh, ciclice în, în perioade de stres pentru piețele financiare, Aș vrea să știu de ce ați depus amendamentul 77, în care includeți dispoziția că autoritatea de supraveghere națională uh, poate să hotărască atunci când prima pentru lipsă de lichiditate poate să fie uh, folosită de către asigurători uh, trebuie să discutăm de asemenea și rolul discreționar al EIOPA sau dacă e nevoie de standarde de punere în aplicare în acest caz sunt convinsă că putem să găsim uh, soluția optimă. În uh, ceea ce privește asigurările de sănătate, aș dori să subliniez că atunci când e vorba despre excepții, se spune mult prea ușor că acest lucru este în interesul uh, asiguratorului și că se face lobby în acest sens pentru că trebuie să avem în vedere și interesul asiguratului. În Olanda avem uh, dispoziții foarte stricte în ceea ce privește riscul și sistemul de egalizare care există. Este în interesul asiguratului ca acest lucru să fie recunoscut și în sistemul european, pentru că acesta va fi confruntat cu prime mult mai ridicate și vor trebui să plătească dublu uh, acoperirea sau riscul acoperit. Acest uh, lucru este recunoscut și de Burkhard Balz uh, că trebuie să avem uh, în vedere și asiguratul. Sunt deschisă pentru discuții ulterioare. Apoi, echivalența țărilor terțe. Sunt uh, de acord cu ceea ce a spus Jean-Paul Gozes și Burkhard Balz Uh, avem uh, nevoie de uh, principii foarte clare și eu înclin către o perioadă de tranziție scurtă. Avem nevoie de un echilibru pe care trebuie să-l găsim dar cred că Burhard este pe calea cea bună în această privință și putem să venim cu detalii și să găsim soluția potrivită. Vă urez toate cele bune în uh, propunerea uh, amendamentelor de compromis și sunt convinsă că vom avea o largă majoritate. Este important să urmăm linia dumneavoastră în ceea ce privește rolul autorităților de supraveghere, pentru că mai târziu s-ar putea să trebuiască să purtăm o bătălie cu statele membre în acest domeniu. Mulțumesc! Next, Mulțumim foarte mult! Urmează Anthony. Yo también quiero expresar mi confianza en el ponente, señor Bauer. Domnule Antolin, aș dori să spun că am mare încredere în domnul Bal și cred că va găsi soluția pentru problemele pe care, cu care ne confruntăm. Însă, principalul aspect este natura acestor probleme. Sunt destul de importante încât să facă parte din regulamentul Basel sau trebuie să fie la latitudinea autorităților de supraveghere. Eu cred că aceste probleme sunt importante și acest lucru trebuie să fie clar, să cădem de acord asupra acestui lucru. Însă, dorim să ne ocupăm de ele acum? Eu cred că ar trebui să ne ocupăm de ele acum din mai multe motive, pentru că, în primul rând, pot să afecteze punerea în aplicare a acestor reguli. Deci s-ar putea să vorbim despre o tranziție dificilă care ar duce la dezechilibre în sistem. Apoi, trebuie să vorbim despre eficiență. Trebuie să vedem dacă trebuie să încadrăm aceste aspecte în text sau se vor găsi în cadrul considerentelor. Problemele acestea sunt importante din două motive. Am auzit că trebuie să se țină cont și de chestiunile ciclice. Autoritatea de supraveghere trebuie să fie atentă. Vorbim acum de o volatilitate crescută. O volatilitate crescută poate să însemne niște schimbări foarte rapide. Iată un aspect care trebuie să intre sub atenția autorităților de supraveghere. Eu m-am gândit puțin la ipoteci. Se atinge o stabilitate maximă atunci când activele și responsabilitățile sunt puse pe aceeași treaptă. Pe termen scurt, sau pe termen lung, trebuie să ne gândim de ce se ajunge la o cerere de mai mare lichiditate, pentru că tot ceea ce putem face noi la sfârșitul zilei e că se ajunge la o situație în care costurile cresc și stabilitatea scade. Așa că criteriile sunt foarte importante, nu doar când vorbim despre asigurări, ci și despre răspunsul pe care dorim să le oferim crizei financiare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Elisa are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Și eu aș dori să îl felicit pe domnul Balț pentru uh, acest uh, document atât de complex. Eu am două întrebări care merg în aceeași uh, direcție ca cele adresate de Corin Wortman Col. Pentru prima oară lucrăm cu AEAPO, Agenția în domeniul asigurărilor și pensiilor ocupaționale. Aceasta a fost foarte activă uh, și noi am fost foarte activi în a sprijini aceste noi autorități europene. Amendamentul tău, 53, la articolul 45. Se pare că textul inițial al articolului 35 spunea că se stipula că supraveghetorul trebuie să aibă puterea de a determina natura, obiectivul și formatul raportării de supraveghere pe o perioadă bine definită. Deci vorbim despre ceva în linii mari, pare să fie bine, însă mai târziu, prin articolul tău 53, adaugi următoarele. Pentru perioade mai scurte de 12 ani, raportul de supraveghere se limitează la informațiile care se schimbă foarte mult pe parcursul anului. Deci mie mi se pare că dacă ne dorim să existe o rutină, o înțelegere de rutină a performanței în anumite instituții și dacă nu există o povară excesivă printr-o raportare trimestrială sau orice alt tip de raportare, atunci limitarea informației în acest mod și anume să fii informat doar dacă are loc o criză, atunci calitatea activității de supraveghere va fi una limitată. Și asta pentru că nu știm exact ce fel de performanțe are instituția respectivă. Așa că mie mi se pare că acest regulament restrictiv ar putea să ducă la o limitare a calității înțelegerii. Deci eu aș dori ca lucrurile să nu apară așa în text. Ar trebui să așteptăm să vedem cum funcționează mecanismele de supraveghere înainte să venim cu niște limitări atât de stricte. Apoi, același comentariu este valabil și pentru amendamentul 54, în care ai interzis în mod clar cererea unei liste detaliate a activelor. Și cred că pe timp de criză o asemenea listă este vitală pentru a putea înțelege ce se întâmplă și care e sursa problemei cu care ne confruntăm. Așa că aceste limități și citesc din amendamentul tău, statele membre nu ar trebui să ceară uh, procede de activități de asigurare și reasigurare pe punct cu punct și că în anumite circumstanțe s-ar putea duce la blocarea informației detaliate de care are nevoie un supraveghetor pentru a înțelege ce se întâmplă. Nu știu, nu știu dacă te-ai consultat cu AEAPO, adică cu, cu Agenția pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale, însă mie mi se pare că vorbim de două limitări care duc la o situație dificilă. Vorbim de ceva nou, ceva nou pe care toți din acest Parlament uh, l-am sprijinit și e nevoie de o funcționare corectă a acestor autorități de supraveghere. Eu înțeleg, eu nu înțeleg de ce e nevoie de aceste limitări. În general, cred că raportul este unul foarte tehnic și foarte bun. Însă, cer să analizez aceste două chestiuni pe care le-am atins eu. Îți sugerez să asculți părerea aia, pentru a vedea exact dacă aceste limitări sunt importante, dacă le limitează activitatea sau nu pentru că e ceva ce ar putea duce la începerea unui proces negativ în ceea ce privește funcționarea acestei agenții. Doamna președintă, mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Eu doresc, dar mai vrea cineva? După aceea voi da și cuvântul comisiei. Bun, voi începe. În primul rând, sunt de acord cu cele spuse de Lisa. Cred că supraveghetorii trebuie să aibă toate informațiile de care ei cred că au nevoie acest lucru nu înseamnă că toată lumea va cere toate informațiile tot timpul, însă în același timp cred că e rău să introducem niște restricții dacă ei au într-adevăr nevoie de aceste informații. Mă bucur că AEAPO va avea un rol și anume să fie un gardian a ceea ce e rezonabil și a ceea ce nu e rezonabil. Deci să S-a făcut o sugestie că lucrurile devin acum mult mai împovărătoare, că sunt lucruri care merg într-o direcție greșită și ar putea să afecteze piața unică. Nu cred că se va ajunge la așa ceva dacă supraveghetorii pot să ceară informații în legătură cu companiile de asigurare. Apoi, în ceea ce privește regulamentul de punere în aplicare, acte delegate, am mai vorbit despre această chestiune și data trecută. Mă bucură foarte mult că am avut ocazia de a discuta. Am discutat și informal în comisie subiectul atunci când președintele AEAPU a fost alături de noi. Nu vreau să spun că această agenție din domeniul asigurărilor și al pensiilor ocupaționale nu e încă pregătită de funcționare. Nu, am spus că avem nevoie de un proiect în ceea ce privește regulamentul de implementare, care, pe care să-l putem consulta în timp ce lucrăm la Omnibus 2 și am cerut Comisiei să ne dea aceste documente cât de curând e posibil pentru că trebuie să știm mai în detaliu pe ce să ne concentrăm. AEAPO nu poate să își înceapă activitatea și să-ți exercite puterile până când solvență 2 nu va fi în vigoare. De aceea este foarte solvabilitate 2 în vigoare. De aceea trebuie să reacționăm rapid. Vreau să spun câte ceva de cele spuse și de către Sven. Când ne-am ocupat de Solvency 2, vorbeam de această problemă cu capitalul. despre ceea ce se întâmpla pe piață și de efectele ciclice care puteau să ia naștere. Și am auzit în acel moment exprimate multe îngrijorări despre ce se va întâmpla în, uh, pe termen lung cu investițiile de capital. Chestiunea a fost foarte importantă pentru Franța. Ei își doreau să se facă ceva în ceea ce privește capitalul și anume investițiile în capital de la piață la piață nu se reflectau corect în, în uh, directiva Solvency. Nu s-a ajuns la o soluție satisfăcătoare. Știam că trebuie, trebuie să terminăm munca la Solvency II și știam că mai rămân și anumite chestiuni nerezolvate. Existau anumiți factori pe care nu i-am înțeles pe deplin în acest domeniu și de aceea acum trebuie să ne reîntoarcem. Fie că vorbim despre dimensiunea anticiclică, fie că recunoaștem legăturile care există între active și uh, responsabilități. Apoi, cât despre transfer, cum se vor transfera acestea? Trebuie să fie transferate împreună, pentru că există o legătură între ele. Noi nu ne dorim ca companiile de asigurări să înceapă să facă aceste transferuri, iar uh, cele două aspecte de care vorbeam să fie puse într-un loc separat, astfel încât ei să nu fie atât de mult responsabili, astfel încât uh, pensionarii și asigurații să fie cei care vor avea de suportat consecințele. Trebuie să ne gândim foarte bine la întregul proces incluzând aici primele de lipsă de lichiditate, activele și așa mai departe. Toate sunt parte ale aceleiași probleme. Apoi, dacă vorbim despre interese speciale, pe mine mă interesează în special pensionarii și asigurații. Aceștia sunt oamenii pe care trebuie să ne axăm munca. Peter a vorbit despre factorii de corelare și asta pentru că eu m-am tot plâns pe timpul Solvency 2 că nu înțelegem bine cum uh, anumite evenimente pe termen lung, evenimente catastrofale, sunt corelate. Ei, am putea să facem ceva prin actele delegate decât să fixăm ceva în anexe. Și încă ceva ce nu am înțeles pe deplin a fost următorul fapt. Cum recunoaștem specializarea? Acceptăm că se recunoaște diversitatea ca fiind ceva bun pentru gestionarea riscului, dar același lucru se poate face și pentru specializare și e nevoie de o cunoaștere mai bună în acest domeniu pentru a limita riscul. Solvency 2 ne spune într-adevăr că trebuie să recunoaștem specializarea. Așa că vor fi unii care vor veni și ne vor spune Credem că avem anumite interese speciale aici. Da, nu spun că sunt de acord cu tot ceea ce s-a propus, dar cred că pot exista anumite cazuri ca atunci cu, salvarea, cu rezolvarea problemei privind uh, capitalul de la piață la piață, ei trebuie să știm exact până la ce punct s-a ajuns în cadrul Solvency 2. The reality. Trebuie să fim pragmatici în a reflecta realitatea de pe uh, piață, care a fost realitatea riscurilor și răspunderilor. Cred că dacă avem asta în minte, atunci uh, recunoaștem uh, faptul că situația nu se limitează doar la bănci unde avem uh, uh active, ci uh, mergem uh, și mai departe pentru că avem o uh, răspundere care nu știm când uh, va interveni și asta complică lucrurile mai mult decât aranjamentele prudențiale pentru bănci. Aici ne aflăm și, dacă e să spunem adevărul, încă mai învățăm câte ceva. Prin urmare, ar fi greșit să întoarcem spatele unor aspecte. Probabil că în curând uh, unele dintre uh, companiile de asigurări din statele uh, dumneavoastră vor descoperi că nu vor putea să ofere anumite aspecte, anumite lucruri asiguraților pentru că noi am închis niște uși. Deci trebuie să fim flexibili. Evident, subminăm tot ce se intenționa în legătură cu stabilitatea dacă procedăm astfel. Aș mai putea să mă mai pronunț și în legătură cu alte aspecte, însă așa bănuiesc că am rezumat niște um, elemente care s-au regăsit în dezbatere. Mă întreb de acum spre uh, comisie. Carol, ți-am uh, dat tot felul de uh, lucruri asupra cărora poți să uh, reflectezi, uh, după care revenim la uh, raportor la final. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Mai întâi dați-mi voie să uh, mulțumesc domnului raportor pentru acest uh, raport. N-am reușit să îi prezint mulțumirile noastre în public până acum, însă îi mulțumesc acum uh, numele Comisiei. Aș dori să mulțumesc și membrilor ECON pentru propunerile pe care le-au înaintat, toate încercând să ducă la legi, ceea ce este bine, pentru că acesta este până la urmă scopul final al acestui proces. Sunt de acord cu declarațiile făcute de mulți dintre dumneavoastră noastră aici. E nevoie de un sistem, însă acesta trebuie să fie bun pentru protecția, uh, pentru protecție și pentru cei care vor aplica toate aceste politici, pentru că acesta este scopul nostru final. Uh, dumneavoastră și domnul Peter Skinner au solicitat ca Comisia să uh, livreze măsurile de implementare acestei comisii. Pot să vă spun că și dumneavoastră, domnule Burkhardt, ați solicitat acest lucru, iar numele Comisiei vă răspund, vom face acest lucru, vă vom pune la dispoziție acest document până la finalul acestei luni, până la sfârșitul acestei luni, pentru că încă ne mai consultăm cu privire la acest document. E important să subliniem faptul că am uh, lucrat de, uh, deja de mai bine de 2 ani uh, cu AEPO, mm, astfel oferindu-ni se o bază uh, de uh, plecare. Am discutat cu statele membre și cu uh, actorii interesați și chiar în acest moment, când mă adresez dumneavoastră, încă ne mai consultăm cu privire la soluționarea unor aspecte pe care le-ați ridicat în discuție și dumneavoastră astăzi. Trebuie să înțelegem care sunt problemele și uh, care ar fi soluțiile adecvate. Însă până la finalul acestei luni, doamnă președinte, Comisia vă va înainta acest text uh, în forma sa brută de aproximativ 400 de pagini. Există o uh, uh, discuție în ceea ce privește actele delegate și standardele uh, de reglementare. Mai întâi trebuie să subliniez faptul că Solvency 2 uh, nu poate fi comparat ușor cu CDR-ul, pentru că uh, vorbim mai degrabă despre o directivă cadru. Așa a fost gândită și de aceea a fost logic să existe un nivel 2 și un nivel 3. Uh, o parte dintre aceste acte delegate uh, la care s-a gândit uh, Comisia um, ar putea uh, aparține um, standardelor de reglementare acum, însă nu erau în acest capitol atunci când am gândit Solvency 2. Doamnă președinte, ar trebui să vedem în ce măsură putem colabora cu dumneavoastră pentru a um, soluționa problema. Probabil o clauză de salvgardare ar reprezenta o soluție pornind de la uh, un uh, regulament, uh, standardele uh, de reglementare n-ar trebui să uh, se implice în uh, um, uh politici, pentru că acestea sunt niște standarde tehnice. Uh, comisia oricum este gata să vă susțină în reflexiile dumneavoastră, recunoscând evident rolul important al AEPO rol crucial în acest context. S-a menționat și echivalența. Uh, Uh, echivalența pentru statele uh, terțe și mai ales uh, măsurile de tranziție. Pot să vă spun, doamnă președinte, că sunt multe state în lume care așteaptă solvenții 2 ca mijloc de a-și îmbunătăți propriul cadru legislativ. Recent am avut ocazia la reuniunea Asociației uh, Internaționale uh, a celor din domeniu să discut cu uh, statele terțe despre Solvency 2. Vreau să subliniez aici faptul că suntem foarte progresiști în modul nostru de gândire și n-ar trebui să facem greșeala să ne imaginăm că toată lumea se află exact în același punct ca și noi. Nu trebuie să solicităm prea multe acestor state terțe stabilim certitudine pentru industrie, un aspect global și, în al doilea rând, ajutăm aceste state um, transferând um, Solvency 2 înspre uh, direcția uh, unui regim de solvabilitate mai bun, ceea ce este și scopul uh, Solvency 2. Vorbim despre un regim de tranziție de 5 ani sau mai lung și um, acesta și celelalte elemente ne pot ajuta să obținem ce ne dorim. Ați menționat uh, și problema uh, uh, primei de um, lipsă de lichiditate, numită și primă anticiclică. Reflecțiile dumneavoastră sunt exact aceleași pe care le-am exprimat și noi în discuția cu um, statele membre și cu actori interesanți. Uh, domnul Giggold, uh, ce am remarcat uh, în urma acestor discuții este că în continuare mai avem de învățat. Trebuie însă să fim atenți, să nu stabilim un cadru care ar duce la o volatilitate artificială, astfel sufocând scopul principal al asigurărilor și anume prevederi de garantare pe termen lung. De aceea am gândit o serie de mecanisme și nu pornind de la atitudinea grupurilor de uh, lobby, pentru că ne-am gândit să vedem exact unde ar putea cădea răspunderea. Am încercat să găsim mecanisme care să nu distorsioneze această imagine atunci când uh, uh piețele se mișcă în mod artificial ca un fel de yo-yo. Trebuie să ne asigurăm că uh, companiile uh, respective vor putea să uh, ofere serviciile la care s-au angajat în condițiile în care piețele sunt atât de volatile. În acest context ne gândim la această primă anticiclică care ar putea soluționa problema. Una dintre întrebările care se pun acum este următoarea. Care este rolul AEPO aici? Comisia este de acord cu un dintre membrii acestei comisii, spunând că dacă avem un astfel de, o astfel de abordare, trebuie să ne gândim puțin la ce s-ar putea întâmpla în următoarea criză și să avem un fel de algoritm pentru aceasta. Ori acest lucru este uh, nefezabil. Prin urmare, trebuie să ne gândim la ce criterii sunt necesare pentru a um, stabili activitatea AEPA. Uh, AEPO, ce ar trebui să uh, facă AEPO, când ar trebui să intervină. Există o dezbatere legată de măsurile uh, de tranziție și aici sunt de acord cu domnul raportor că ar trebui să le limităm la uh, strictul necesar. Ar trebui să încercăm să evităm uh, să avem tranziții în care statele membre au la dispoziție opțiuni. Dacă oferim opțiuni statelor membre și ele pot să spună pentru câțiva ani pot să fac asta și asta, atunci avem probleme și eu sunt contra unei asemenea idei. Am avea nu 27 de regimuri, ci uh, un număr exponențial, pentru că statele membre sunt foarte inventive în a găsi mecanisme pentru a-și îmbunătăți uh, propria situație. În acest context, aș fi de acord cu cei care s-au exprimat uh, în felul următor. Să lăsăm aia po să decidă. Uh, atunci când vorbim despre mecanisme. La fel când vorbim despre asigurări de sănătate. Doamna Vorman Col, v-ați referit la uh, industria asigurărilor de sănătate din uh, Olanda. Știm că acest lucru este foarte important și uh, am stabilit că în acest context uh, AIAPO va uh, hotărâ asupra modului în care va funcționa sistemul uh, în Olanda, evident în uh, uh strânsă legătură cu uh, supraveghetorii uh, olandezi. Doamna Gurman Col, exact la asta ne gândeam și noi. De aceea Comisia a susținut această idee de a avea un uh, regim de tranziție pentru cei care uh, dețin uh, capital. Dacă acest capital este liberat acum pe o piață extrem de volatilă, creștem, practic, uh, dimensiunea problemei pe care dorim să o evităm. Cât, privește des, cât privește raportarea și raportarea financiară către supraveghetor, ei bine, eu cred că ar trebui să găsim uh, modalități prin care să limităm uh, povara pentru companiile mici. Comisia este de acord cu această idee, însă credem că testul materialității este un test mai bun decât acela prin care am avea un sistem care să permită IMM-urilor dacă le putem defini fapt dificil, uh, să um, decidă ca într-o anumită perioadă să nu ofere anumite informații supraveghetorilor. Așa mergem împotriva filozofiei Solvency 2, uh, care corect uh, subliniază importanța raportării către supraveghetori. De aceea, uh, supraveghetorii trebuie să poată solicita informații. Dacă nu fac acest lucru, atunci vor fi uh, forța, forțați să facă asta de către uh, uh, CERS. Aceste IMM-uri n-ar trebui să fie exceptate de la anumite prevedere și, uh, prin urmare, ar trebui să ne uh, axăm uh, pe găsirea unor uh, măsuri prin care uh, evităm uh, ca aceste întreprinderi să se confrunte frecvent cu solicitări de informații care ar presupune niște costuri pentru ele. Prin urmare, doamnă președinte, suntem gata să vă pe, ajutăm pe dumneavoastră, pe domnul raportor și pe membrii Comisiei Econ pentru a găsi un bun compromis, astfel încât să avem o soluție care să ne facă să ne atingem obiectivele proiectului pentru care, doamnă președinte, ați luptat atât de mult și pentru care a activat și domnul Burkhard Balz. Și ne bucurăm să vedem că sprijinul pentru acest uh, proiect încă există. Vă mulțumim. Mulțumim și noi. Uh, domnul raportor are cuvântul. Ja, danke, Frau Ich möchte... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru observațiile și comentariile pe care le-au făcut și aș vrea să spun câte ceva în legătură cu unele dintre punctele atinse. Sunt foarte bucuros de comisie, de faptul că comisia ne spune că până la sfârșitul oct- lunii octombrie vom primi textul pe care l-am solicitat. Peter, doamna președinte, s-au referit la acest document și m-ați auzit și pe mine menționându-l. Cred că e neapărat nevoie, înainte de votare, să cunoaștem care sunt standardele de aplicare propuse de comisie. Și în aproape trei săptămâni, mă bucur să aud că putem să așteptăm acest text. Apoi, ce înseamnă acest lucru pentru noi în comisie din punct de vedere al calendarului? Cred că trebuie să le reanalizăm. Oricum, mulțumesc pentru această comunicare. Un al doilea punct pe care vreau să-l ating e cel legat de clauza de salvgardare. Mai mulți colegi au menționat această clauză, sunt foarte deschis în ceea ce privește acest subiect. S-a spus în mod corect că uh, Vorbim de o anumită dinamică care a apărut, da, cred că e bine. Cred că și în acest sens vom găsi o soluție. Un al treilea punct menționat de Silvi Gullard în ceea ce privește investițiile în acțiuni. Cred că este o temă foarte importantă care trebuie să-i acordăm atenția cuvenită. Și Comisia tocmai ne-a spus că e nevoie de, de niște măsuri uh, tranzitorii raționale în acest sens și m-aș bucura dacă s-ar lua niște măsuri speciale. Un al patrulea punct. Interese speciale, tema menționată de Sven Giegold. Da, se poate vedea că există o serie de interese speciale și le putem regăsi în amendamente. Am spus de la început că voi încerca să ajung la niște compromisuri pe anumite puncte și de aceea voi analiza din nou aceste interese speciale, iar apoi cu raportorii din umbră voi deschide o nouă discuție. Al cincilea punct legat de AEAPO. Pe mine, pentru mine, în, funcție de raportor, în funcția mea de raportor, e foarte clar că și eu și Parlamentul ne dorim o funcție consolidată a acestei agenții. Uh, E clar că noi ne dorim niște autorități consolidate, am luptat pentru acestea și anul trecut și în acest an și de aceea trebuie să avem grijă ca în raport să fie foarte clar că ne dorim ca EAPO să fie o instituție puternică. Apoi, uh, Lisa ne-a vorbit uh, despre limitări, dar voi reconsidera această situație. Apoi e un punct pe care vreau să-l menționez de la început. Pentru mine este foarte important să facem o deschiție, o distinție foarte clară între cine ce raportează. Există și instituții de asigurări micuțe, mai care, în ceea ce privește raportarea care li se va cere, ei bine, acestea se vor confrunta cu o povară foarte mare pe viitor. Am purtat discuții cu aceste uh, companii de asigurări mici și mijlocii și pentru ei acest punct al raportării este unul foarte important. Apoi păi, un al șaselea punct, bănci și asigurare, menționat de Sven Giegold. Asigură, asiguratorii pentru mine nu sunt bănci și nici invers nu stă așa situația. De aceea trebuie să ne gândim foarte bine cum putem veni cu un cadru de reglementare pentru sectorul de asigurări. Nu cred că trebuie să ne ghindăm după regulamentul bancar, Sven. Putem să învățăm de acolo, da, în acest sens ai dreptate. Însă, în ceea ce privește o duplicitate a regulamentului cu ceea ce am făcut în bănci pentru acum pentru domeniul asigurărilor, ei, cu așa ceva eu am niște probleme de principiu. Și apoi un ultim punct Regulamentul de echivalență pentru statele terțe, cred că e important și Comisia a subliniat că trebuie să avem niște cereri corespunzătoare pentru statele terțe. În ceea ce privește regulamentul uh, pentru perioada de tranziție, trebuie să mai discut odată și cu Comisia. E un punct important. Ar fi trebuit să învățăm câte ceva John Paul, știm cât de greu ne-a fost în trecut să formulăm regulamentul de care era nevoie. Deci și aici sunt deschis la discuții. Apoi, cred, la fel ca înainte, că putem ajunge la un bun compromis. Cred că ne aflăm pe drumul cel bun. Și aș dori să mai spun dată ce ne-a spus și Corin vortman Cole în intervenția dumnea ei. Și la negocierile cu Consiliul, cred că e important ca Parlamentul să obțină un compromis curat, astfel încât să avem o majoritate bună și în cadrul instituției noastre pentru ceea ce ne dorim. De aceea, eu ca raportor am toată bunăvoința de care este nevoie și sper că și dumneavoastră sunteți încrezători că vom obține ceea ce ne dorim. Mulțumesc! Right. Thank you. Președinta, mulțumesc uh, tuturor. Putem să trecem uh, la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de vot uh, care trebuie să aibă loc la 11.45. Colegii nu au venit mai devreme. Uh, așa încât uh, va trebui să luăm o scurtă pauză până când toată lumea vine în sală. Așadar, uh, o pauză de 10 minute și vom relua. Mulțumesc!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 Have we got anything after votes, or then that's it? That's it. Two yeah, votes. Okay, the sooner we start, the sooner we can finish. Cu cât începem mai devreme, cu atât terminăm mai repede. Așa încât vă rog să facem un test de vot. Facem un test. Vă rog să apăsați butonul pentru 33 de membri care au inserat cartelele de vot. Dacă cineva nu are cartela de vot, să o spună acum. 36, 37, 38, O serie de uh, dispozitive nu funcționează. Se pare că cei de la ALDE au un număr prea mare de membrii care au votat. Avem 40 de cartele de vot uh, care uh, au fost uh, conectate, dar numai 33 apar ca votând. Treizeci și opt. E cartela dumneavoastră? Chadbert votează la socialiști. Închidem acest vot. Se pare că au fost două abțineri totuși. Nu toată lumea a votat pentru. Este vorba de raportul lui Ramon Tremosa, raportul anual 2010 al BCE. Uh, cine este pentru? Abțineri. Se adoptă la compromisul A. Amendamentul 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul B pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul BA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 35, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 38, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat compromisul C în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să repetăm partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral a lui Sven Giegold. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 51, cine este pentru? Adoptat. 52, pentru, abțineri, adoptat. 53, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul de, Am un cuvânt uh, subliniat, nu înțeleg de ce. Compromisul de Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 61. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul E în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Cred că verificăm mai bine partea a doua a compromisului E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23 la 16. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este strâns scorul, așa că să verificăm amendamentul 70. A votat toată lumea? S-a închis votul? Votul s-a închis. Adoptat 22 la 20. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73. 72, revine președinta, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat, dar să verificăm electronic. A votat toată lumea? A votat toată lumea? S-a închis votul? Este respins 21 la 21. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 79. Compromisul FA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm partea a doua, electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. Trecem acum la amendamentul 91. Pentru, împotrivă, să verificăm 91 electronic, vă rog. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 92. Pentru, 92 pentru împotrivă. Vreți să verificăm 92 pentru că nu s-au ridicat prea multe mâini. Deci se adoptă acum. Nouăzeci este caduc. 91 a fost respins cu două voturi. 93. Respins. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic. Cred că este adoptat. Votul s-a închis. Nu, este respins. Amendamentul 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul GA pentru Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 100 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul H pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul I pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotrivă abțineri se adoptă. 119 pentru împotriva abțineri se adoptă, 120 împotriva, pentru împotriva abțineri se adoptă, 131 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă, 129 pentru împotriva abțineri se respinge, 130 pentru împotriva abțineri se respinge, Alineatul 14, amendament oral al domnului Cutaș pentru pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 143 pentru împotriva abțineri. 143 până la 147 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Adoptat. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri. Nu Pot, am întrebat și grupul a spus nu. 145 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 146 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. NA pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. amânăm 155 uh, până când uh, facem, uh, votăm compromisul Q. 156 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul O în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Com Amendamentul 169 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 169. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 21 la 21. 170. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul P. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul pe A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 184 pentru, nu, a devenit caduc, spune președinta. 185 pentru, împotrivă, să încercăm din nou. 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul Q în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, toți care sunt pentru, împotrivă, să verificăm electronic partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. 157 devine cadu pentru că a fost inclus în uh, compromisul Q. 190 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul R în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, să verificăm electronic prima parte a compromisului R. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Prima parte a lui R. A votat toată lumea. S-a închis votul și este respins. 21 la 21. Votăm acum partea a doua. Cred că partea a doua uh, a compromisului poate fi votată, da? Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 204 devenit caduc. 206 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar să verificăm electronic. 206. A votat toată lumea. S-a închis votul și este respins. 207. Cine este pentru? Împotrivă. să verificăm electronic 207. Pentru că nu pot să stau să număr uh, cu ușurință, așa încât s-a închis votul și este respins. 208 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm 208 uh, electronic. A votat toată lumea? Vă rog să apăsați butonul, închid votul, votul s-a închis și este respins. 209 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum, 205. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 210. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul S, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216. Pentru a deveni caduc. 217. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar să verificăm. 217. Respins, 21 la 21. 218 pentru, împotrivă, abțineri. Cum au votat socialiștii la 218? Pentru. Mulțumesc. Deci se adoptă. 219 a devenit caduc, 220 pentru, împotriva abține respins, 200 verificăm 220 electronic. 220 a votat toată lumea, s-a închis votul și este respins cu un vot. Am avut dreptate și dumneavoastră n-ați avut dreptate. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. mențiuni 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Mențiunea 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 4, până la 7 în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Compromisul T în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul uh, V pentru împotrivă abțineri uh, adoptat. Amendamentul 14 împotrivă abțineri respins. 15 pentru împotrivă abțineri respins. Uh, adoptat. 16 respins. 17 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, împotriva abțineri adoptat, 25 pentru, împotriva abțineri adoptat. Și acum votăm textul uh, modificat, vot electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 35 pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri.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 1 Amendamentul 1. Amendament oral al raportorului. În primul rând, votăm amendamentul oral. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Acum, în două părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Okay, so it's all part. Nu, s-a adoptat pentru că, tot pentru că amendamentul a fost adoptat. Trecem la liniatul 2, amendament oral al raportorului, cine pentru, împotrivă, abțineri, confuzie. Să facem o verificare electronică la amendamentul oral al raportorului. Yes, electronic vote, not enough hands were showing. Vot electronic pentru că nu au fost destule mâini ridicate. Bun, se adoptă. Bun, atunci nu mai votăm pe părți. Trecem la aliniatul 3, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul la pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 Amendamentul 7 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul C. Pentru, împotrivă, Așteptați puțin, avem și un amendament oral al raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul D. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul E cu amendament oral un amendament oral din partea ALDE. Eu sunt împotriva acestui amendament. Sunt împotriva acestui amendament oral pentru că cred că compromisul D e destul de cuprinzător în ceea ce privește această procedură. Doamna președinte, bine, atunci nu votăm amendamentul oral, ci textul în trei părți. Prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la compromisul F de la pagina 11 în două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte, cine pentru împotrivă abțineri cred că se adoptă. Trecem la compromisul G la pagina 13. Cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pe aceeași pagină, pe două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Așa că acum votăm textul astfel modificat, vot electronic. Has everybody voted? Votes closed. Votul s-a închis. 36 de voturi pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului. Reuniunea a luat sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Congratulations. Grazie.